Ja, Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă urez bun venit, uh, mai ales uh, să urez bun venit oaspeților uh, noștri, noștri și um, celor câțiva deputați care se află alături de noi. Va trebui să începem, nu mai putem să așteptăm pe cei care nu vor veni sau vor întârzia. La început aș dori să ne luăm un minut pentru un moment de reculegere pentru ceea ce se întâmplă în Japonia. O catastrofă naturală extraordinară, nu a mai existat așa ceva, cu foarte mulți morți, nu se știe exact care va fi numărul victimelor. De aceea am să vă rog să facem un moment, să luăm un moment de reculegere pentru oamenii din Japonia. Ganz herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Dann zur Tagesordnung. Trecem la ordinea de zi și voi face unele observații cu privire la aceasta. În primul rând, raportul colegului Remit de la punctul 15 va fi amânat pe mai târziu uh, miercuri um, Apoi, mâine, după masă, la 17.30, domnul Oettinger ni se va alătura. Am stabilit acest lucru peste weekend și azi dimineață. Domnul Oettinger ne va pune la curent cu privire la evenimentele din Japonia, în măsura în care uh, are informații. Noi vom putea să adresăm unele întrebări deci uh, va trebui să scurtăm puțin audierea. Îmi pare foarte rău, uh, îmi cer scuze de la colega Sosa Wagner, dar nu s-a putut altfel, numai atunci a putut domnul Oettinger, astăzi nu este prezent, mâine are reuniuni cu experți din industrie uh, și cu al, și alte reuniuni și după aceea imediat ni se alătură Vom putea fi însă informați, uh, vom primi informații de primă mână, deci va trebui să terminăm audierea până în 17.30. Îmi pare foarte rău, există lucruri pe care nu le putem prevedea dinainte. Doamna, doamna Jordan Sisley a avut un accident și nu poate fi alături de noi în această săptămână, deci audierea va avea loc, însă va trebui să găsim un alt coleg care să modereze. Nu vom uh, anula uh, audierea, dar trebuie să știți că va exista această modificare. Cam atât despre ordinea de zi. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi așa cum a fost ea modificată, putem continua. La al doilea punct de pe ordinea de zi, aș dori să vă atrag atenția că vom avea un workshop cu privire la tehnologiile privind uh, energiile regenerabile va avea loc pe 22 martie la ora 15 în uh, clădirea Ian, um, um, sala 4Q2 și pe 22 dimineață va avea loc un workshop cu privire la funcționarea uh, sistemului de comercializare de certificate de emisii. Bineînțeles, și colegii de la uh, Comisia ENVI vor putea participa la um, reuniunea cu domnul Oettinger pentru a fi și ei um, informați. Acestea sunt observațiile pe care uh, le-am avut de făcut. A fost un sfârșit de săptămână plin de evenimente, cu multe uh, lucruri care ne vor preocupa, însă va trebui să continuăm cu munca de astăzi Trec la următorul punct, unde este vorba de protecția datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană. Colegul Giles Chichester s-a ocupat de acest aviz, îi voi da cuvântul. Am să îi rog pe toți colegii să se concentreze și să își uh, respecte timpul de intervenție la toate punctele de pe ordinea de zi, pentru că altfel nu vom reuși să le uh, Uh, parcurgem pe toate. Avem mult de lucru, suntem o comisie importantă și trebuie să ne facem treaba în timpul pe care îl avem la dispoziție. Giles, ai cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt și eu de acord cu observațiile dumneavoastră de mai înainte și mai ales uh, pentru faptul că am păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor uh, catastrofei naturale din Japonia. Nu știu Domnule președinte, dacă trebuie să vorbesc la un loc și despre punctul 3 și despre punctul 4, pentru că, în primul rând, avem abordarea globală a protecției datelor și apoi vorba despre schimbul de opinii cu ENISA. Oricum, ambele puncte vorbesc despre protecția datelor cu caracter personal. Am avut un calendar foarte strâns pentru acest punct. Comisia competentă în fond vrea să se grăbească cu acest raport și de aceea noi am uh, pus la punct un grup de un document de lucru informal. Îmi cer scuze că nu este disponibil decât în limba engleză, dar vreau totuși să adresez mulțumiri secretariatului pentru cât de rapid m-au ajutat să uh, redactez, să elaborez acest document. Este un domeniu de politică publică deosebit de important, strâns legat de uh, libertățile individuale și protecția acestora, pentru că vorbim, nu așa, de protecția datelor cu caracter personal. Și cred că împărtășesc un lucru cu toți colegii mei deputați. Eu sunt controlor al datelor Uh, din uh, registrul britanic al datelor cu caracter personal și pot să spun că este vorba și despre o legislație care m-ar putea afecta pe mine personal. pe de altă parte, am putut să spun că am beneficiat de o anumită experiență, de un anumit background când m-am ocupat de acest raport. Există mai multe chestiuni, mai multe probleme care trebuie să fie discutate și după schimbul de opinii cu reprezentantul uh, uh, Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, voi putea să redactez un aviz uh, definitiv. Cum spuneam, mai multe probleme au fost ridicate. Conceptul de uh, uh, protejarea vieții private din momentul proiectării, privacy by design, în limba engleză, Este un uh, concept nou și uh, mai apar și uh, cele legate de răspundere. În documentul de lucru încercăm să spunem că ar putea să existe niște potențiale dificultăți din cauza acestor concepte atât de extinse. Poate că ar trebui să avem niște definiții mai clare, cel puțin din punct de vedere juridic. Mi-ați spus, domnule președinte, că nu am mult timp la dispoziție și de aceea nu vreau să intru prea mult în detalii Totul uh, apare în documentul de lucru, dar m-aș bucura dacă și colegii raportori din umbră uh, deja prezenți în sală ar putea să um, îmi spună care este părerea lor. Vreau numai să vă atrag atenția, să trag semnalul de alarmă. Înainte de a face vreo propunere, trebuie să ne gândim să nu împovărăm și mai mult uh, întreprinderile mici și mijlocii și pe uh, persoanele uh, juridice, pe cei care lucrează pe cont propriu. Orice fel de dispoziție suplimentară, de, de uh, cantitate de muncă în plus, trebuie bine justificată. Uh, pentru că altfel o asemenea propunere nu va fi binevenită. Deci acum, dacă îmi dați voi, domnule președinte, aș uh, vrea să aud ce au de spus colegii mei raportori din umbră. Vă mulțumesc. Herr Zucalas. hat sich jetzt gemeldet. Domnul Tsoukalas. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Cicester pentru acest document de lucru cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Subliniază o serie de aspecte în acest document, aspecte de care ar trebui să ne ocupăm, și anume, de exemplu, conceptul foarte vag al um, vieții private protejate de la bun început, apoi um, aici uh, ideea de cloud computing uh, primește o cu totul nouă dimensiune. Dacă datele sunt stocate în diferite țări, ba chiar în diferite continente, cine este responsabil pentru protecția lor? Producția, să-i spunem așa, um, digitală, mondială, este de 1200 de gigabiți um, pe an. Cine este responsabil de acestea? majoritatea companiilor se, noi se uh, bazează pe faptul că cetățenii le oferă în mod voluntar informații uh, cu caracter personal. Utilizatorii acceptă uh, utilizarea datelor lor personale, pre- preț pe care îl plătesc pentru serviciile pe care le primesc. Totuși, instituțiile noastre nu dispun de fiecare dată de flexibilitatea necesară pentru a face față riscurilor acestor tehnologii. Este nevoie de un cadru adaptativ la nivel european pentru protecția datelor cu caracter personal. Acest cadru ar trebui să uh, accentueze potențialul uh, unor întreprinderi inovatoare, dar în același timp și să uh, protejeze datele cu caracter personal. Acest concept uh, de um, viață privată protejată de la bun început, de la concepție, este foarte important, trebuie să fie extins și la uh, date private în ceea ce privește educația. Trebuie să existe și măsuri de uh, comunicare și educare a cetățenilor cu privire la riscurile uh, asociate uh, cu uh, activitățile online. Vă mulțumesc. Paul Rubich. Paul Rubich, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit uh, și eu pe Giles pentru acest raport, pentru că um, a avut grijă să ia în considerare IMM-urile. Este ceva foarte important. Pe de o parte, avem, uh, iată, Wikileaks uh, lăudat de către toată lumea pentru că se dorește transparență și se dorește ca datele să ajungă la public uh, dincolo de uh, acuzații de spionaj. Pe de altă parte, însă ne dăm seama cât de important este să protejăm uh, sfera privată. Cele două dimensiuni, respectarea sferei private, vieții private, uh, obiectivă, dar în același timp transparența, cum este în cazul Wikileaks, e bine, aceste dimensiuni trebuie să fie echilibrate. Avem deja multe sisteme cum ar fi EMAS, care asigură certificări uh, voluntare, care, mm, de care pot beneficia IMM-urile. Astfel de sisteme ar trebui să fie sprijinite, însă să stabilești uh, obligația unui responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal, e bine, acest lucru poate duce la riscuri și ar putea să ducă la pierdere de competitivitate în rândul IMM-urilor. Din acest punct de vedere, îl sprijin uh, în totalitate pe Giles. Doamna Colarska-Bobinska. Uh, Vă mulțumesc. În calitatea mea de raportor din umbră am datoria să sprijin avizul dumneavoastră, dar vreau să fac și niște observații. Cred că trebuie să separăm foarte bine distinct, eh, eh, să separăm foarte bine ce se întâmplă online și offline cu eh, datele cu caracter personal. Și bineînțeles că o companie de asigurări nu este unul și același lucru cu un site web. Nu putem să aplicăm aceleași reguli celor două categorii. Acest lucru este valabil și pentru durata de timp uh, necesară pentru ca uh, o categorie sau cealaltă să respecte noile prevederi și sper ca Comisia Europeană să țină cont de acest lucru. Apoi ați vorbit despre nevoia de a uh, descrie cu foarte multe detalii și cu multă precizie acest concept de viață privată. Apoi trebuie să ne gândim și la noile tehnologii, uh, uh, toate produsele disponibile um, pe telefon, rețelele de telefonie mobilă și pentru acestea, încă de când uh, sunt concepute, ar trebui să fie luată în considerare um, necesitatea protecției datelor. Având în vedere faptul că de multe ori noi furnizăm uh, date cu caracter personal unor companii care apoi câștigă bani din vânzarea unor mari volume de asemenea date și apoi suntem inundați cu spamuri, de exemplu, ar trebui să ne gândim cum putem să luptăm mai bine împotriva unor asemenea fenomene și cum putem să consolidăm protecția acestor date. Știți că există companii care au niște date de baze enorme și aici avem de securitate uh, juridică și ar trebui să existe o reglementare la nivel european pentru operațiunile de vânzare și cumpărare de date cu caracter personal. Transferul de date ar trebui să poată să fie uh, ușor de urmărit, să știm exact cine le-a cumpărat uh, și mai ales cine le-a vândut. Deci, cum spuneam, avem nevoie de o trasabilitate a datelor cu caracter personal. A, pentru că orice persoană care a, uh, a, uh, acceptă date cu caracter personal din partea a, uh, unei persoane private trebuie să aibă o răspundere în fața legii pentru protecția acestora din urmă. Și apoi trebuie să ne gândim Uh, cum putem să uh, luptăm împotriva acelor uh, scenarii în care o terță parte beneficiază de niște date cu caracter personal, dar care nu erau inițial destinate. Trebuie să ne asigurăm că nu vom mai fi bombardați cu uh, mesaje din partea site-urilor gen Facebook, uh, pentru că și ele uh, ne poluează căsuțele de e-mail, nu, de e-mail, nu numai spamurile și aici ar trebui să existe un nivel mai mare de control a datelor cu caracter personal. Doamna Lamberts. Domnul Lambers, mă scuzați. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt practic de acord cu ce a spus colega Colasca Bobinska. Cred că ar trebui să evităm să cădem într-o capcană sau vorbește mult despre interesul uh, uh economiei, despre faptul că avem nevoie de creștere economică, dar asta nu înseamnă că numele creștere economice ar trebui să acceptăm asemenea vânzări de vol volume mari de date cu caracter personal. Trebuie să nu uităm faptul că multe companii noi și mai ales cele de pe internet, uh, gen Facebook, uh, au drept profil de activitate culegerea și revânzarea de date. Eu nu știu ce credeți dumneavoastră despre aceasta, însă personal, personal consider că ar trebui să luăm niște măsuri ca să uh, punem piedici acestui model de a face afaceri. Sunt mult mai îngrijorat de dreptul la a Uh, protecția datelor al unei companii X decât de uh, ce se întâmplă cu companiile care și-au făcut uh, un, un, un fel de existat din comerțul cu proiecte de date. Unii mă acuză că, da, dacă am luat asemenea măsuri, nu ar mai exista niciun fel de activități comerciale. Eu aș spune nu, e exagerat, da, sunt de acord cu activitățile economice și comerciale, dar nu cu orice preț nu fără limite. S-a, vorbit despre acest concept al uh, vieții private, uh, încă uh, care să fie protejată din momentul proiectării și ați spus că este definit cam vag. Eu cred că este un concept binevenit. Ce mă deranjează cel mai mult este că în ultimii ani ne-am dat seama că atunci când aplici pentru un job, înainte să fi primit la un interviu, uh, uh, potențialul angajator uh, caută cât mai multe date despre tine pe internet, internet și de multe ori se știu mai multe lucruri despre tine decât ai vrea tu să uh, spui și există urme a ceea ce ai făcut cu ani și ani în urmă. Poate că ar fi interesant, să zicem, pentru istorici să poți să ai o urmă a activității cuiva timp de decenii, dar um, asemenea informații ar putea să fie în detrimentul persoanelor. Deci ar trebui să găsim o cale de a apăra niște drepturi care parcă au fost un pic date uitării. Nu știu dacă aceste lucruri ar putea să apară în avizul nostru, dar mi-aș dori să se întâmple astfel și aștept cu nerăbdare dezbaterea care va urma. Commission ist keiner da, ne? Din partea comisiei nu este nimeni. Giles, îți dau ție cuvântul. Te rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, colegilor pentru contribuțiile lor. Dați-mi voie să mă refer la două puncte. Domnul Țucala s-a referit la uh, cloud computing. Sunt, îi împărtășesc preocuparea. Este un concept relativ nou cei care sprijină acest uh, sistem îmi spun că securitatea ar trebui să fie îmbunătățită și nu înrăutățită prin acest sistem, însă mai au de depus muncă de convingere cu mine. Nu îmi dau seama cum pot să protejezi, cum pot să protejezi datele într-un astfel de mediu. Cred că este Uh, ceva care merge dincolo de aspecte filozofice. Îi mulțumesc uh, lui Paul Rubich pentru comentariul său cu privire la IMM-uri. Suntem uh, pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește IMM-urile. Doamna Colarska bobinska a spus că este important să separăm offline de online. Când am început pentru prima dată și a trebuit să mă înregistrez la registrul pentru protecția datelor uh, cu caracter personal. Um, era vorba, practic toți cei care erau um, incluși în această reglementare uh, trebuiau să um, stocheze date uh, electronice. Datele stocate pe hârtie nu erau incluse. De aceea trebuie să, practic să includem ambele aspecte, pentru că altfel se poate ajunge la unele lacune. Bineînțeles, este mai ușor să păstrezi un secret pe hârtie decât în mod electronic. Întotdeauna m-am gândit că dacă vrei să păstrezi un secret, pui un uh, build cu uh, top secret pe el, strict confidențial și nimeni nu se va uita la el. Poate putem aprofunda acest uh, subiect atunci când vom elabora textul uh, avizului. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus că trebuie să fim prudenți în ceea ce privește vânzările de date. Noi trebuie să protejăm datele și aici este vorba de comercializarea lor. Însă, observația lui Philip Lambert cu privire la uh, trecutul, uh, de exemplu, al cuiva care dorește să obțină un, uh, un loc de muncă, mi s-a părut un aspect interesant. Cred că și mulți politicieni ar vrea să șteargă cu buretele o parte din trecutul lor. Dar nu cred că noi vom putea să facem asta. Privind însă înainte, putem să încercăm să protejăm datele cu caracter personal. Bineînțeles că sunt cei care spun că cu cât încerci mai mult să uh, protejezi datele cu caracter personal, cu atât oferi mai mult posibilitatea unor oameni să, uh, să facă niște lucruri pe care în mod normal n-ar putea să le facă și să scape. Așadar, vă mulțumesc tuturor pentru observațiile dumneavoastră. Nu știu încă dacă trebuie să cădem de acord asupra unui calendar, asupra unui program, dar poate mă puteți ajuta dumneavoastră, domnule președinte. Ja, ich bedanke mich herzlich. Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să intervină. În ceea ce privește programul, am stabilit numai 11 aprilie până acum. Nu, mă scuzați, în Comisia Libe se va discuta pe 11 aprilie, iar noi pe 13 aprilie am stabilit termenul pentru amendamente. Până atunci, toți colegii vor avea posibilitatea să facă propuneri. Pe 9 mai urmează să aibă loc votul. Bun, dacă nu mai dorește nimeni să intervină, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi și anume emisa schimb de opinii și prezentarea de către uh, Giovanni Butarelli a avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Îl invit pe domnul Butarelli să vină în față. Până atunci facem o mică pauză. să some Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich, äh, wenn Sie einverstanden sind, mit dem Tagesordnungspunkt 4 beginnen. Dacă sunteți de acord, voi începe cu acest punct de pe ordinea de zi. Îl salut pe domnul Butarelli, în primul rând, și în al doilea rând îi dau cuvântul pentru a uh, începe discuția noastră. Aveți cuvântul, domnule Butarelli. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. E o plăcere, este o onoare pentru mine să îmi aduc contribuția la reuniunea comisiei dumneavoastră și vă suntem recunoscători pentru intervenția dumneavoastră. Eu voi vorbi foarte pe scurt, voi încerca să sintetizez și să actualizez avizul pe care vi l-am trimis la sfârșitul anului trecut. O să țin cont și de o dezbatere interesantă la care am avut uh, și noi o contribuție la începutul lunii martie în, Consiliul, uh, în grupul uh, de lucru competent de la Consiliu care a discutat aceste teme. În calitate de Agenție Europeană pentru Securitatea Rețelelor și Informațiilor, ne, avem mai multe canale de cooperare cu ENISA, Uh, în domeniul uh, uh, cibernetic în domeniul privacy by design, la care tocmai v-ați referit, atacurilor cibernetice, dar și în domeniul celor mai bune tehnici disponibile. Și astfel se explică de ce acest dosar este atât de important pentru noi și de ce sprijinim propunerile de a asigura o continuitate deplină a ENISA, dar și de a moderniza mandatul său și de a ă, continua și a ă, consolida sfera sa de activitate. Noi considerăm că această ă, extindere a mandatului reflectă total această ocazie creată de către Tratatul de la Lisabona pentru ENISA de a coopera nu doar cu organismele de aplicare a legii, ci și cu autoritățile de protecție a datelor. Și din comentariile mele puteți trage concluzia că există o convergență naturală între securitate și protecția datelor și, într-adevăr, există și o... De, considerăm că securitatea sistemelor de informații reprezintă un aspect cheie și pentru protecția datelor. Aș dori să mă refer la șase aspecte. În primul rând, în primul rând, extinderea competențelor acestei agenții. Noi dorim să salutăm faptul că instrumentul juridic uh, ales este un regulament. Mandatul extins al agenției, care se referă la implicarea autorităților de protecție a datelor și uh, autorităților de uh, respectare a legii, uh, e formulat în mod foarte general în această propunere, ceea ce permite o interpretare vastă a regulamentului. De exemplu, articolul 3.1, litera K, stipulează că agenția poate desfășura orice altă misiune conferită agenției de către uh, un, un act legislativ al Uniunii Europene. Vedeți că o astfel de clauză deschisă creează un vid, poate crea un vid care să ducă la o lacună de funcționare a agenției. Deci, pentru a evita orice incertitudine juridică, considerăm că regulamentul ar trebui să fie clar și lipsit de ambiguitate în legătură cu misiunile ENISA pe viitor. Un al doilea grup de comentarii se referă la asistență, la solicitarea de asistență din partea ENISA sau pentru ENISA am observat am observat o lipsă de coerență, de consistență în regulamentul propus, în propunerea de regulament, în legătură cu cine poate solicita asistență din partea ENISA. Dacă considerăm uh, considerentele 7, 15, 17, 18 și 36 din această propunere și dacă mai uh, citiți și alte articole, precum articolul 2, 1, 3 și articolul 14, Vă dați seama că, pe de o parte, există trimiteri care solicită o asistență mai vastă, ori alte articole restricționează tipul de cooperare care poate fi uh, dusă de către agenție. În funcție de organizarea în Uniune, în funcție de care e cerută asistența. Opinia Autorității de, de Protecție a Datelor e că ENISA ar trebui să coopereze cu Uniunea Europeană în totalitate și deci recomandăm ca toate oficiile, birourile, agențiile, uh, instituțiile și organismele, ca și statele membre, ar trebui să solicite asistența și sprijinul agenției. Această abordare deschisă va permite nisa să își uh, exercite atribuțiile acolo unde e nevoie în cadrul Uniunii Europene. Bineînțeles, va fi nevoie și ca agenția să fie mai selectivă pentru a fi mai eficientă. Un al treilea grup de comentarii se referă la cele mai bune uh, tehnici existente. Orice instituție europeană, orice agenție, orice organism european, inclusiv uh, Agenția de Protecție a Datelor, uh, orice organism are o misiune, o activitate de bază. Și această activitate ar trebui să fie punctul de referință. Acest lucru este foarte relevant în domeniul securității și al noilor tehnologii și de aceea sugerăm adăugarea unei prevederi succinte, dar uh, adecvate la propunere, cerând ca agenția să uh, aplice cele mai bune tehnici disponibile în domeniul securității pe plan intern. Agenția ar putea astfel să devină un fel de model, un de model pentru alte organizații. Aceasta va permite agenției să fie într-o poziție privilegiată pentru a promova cele mai bune practici în domeniul securității procesării datelor, pentru că știți foarte bine că măsurile de securitate se aplică mai întâi pe plan intern de către agenție. De ce spunem acest lucru? Pentru că ă, mediul de ă, securitate a rețelelor și a informațiilor este foarte dinamic și astfel agenția va trebui să aibă schimburi cu industria pentru a menține cele mai bune practici, un fel de depozit a celor mai bune practici disponibile. Și deci ENISA și industria vor avea de câștigat de pe urma unui astfel de uh, dialog strâns. De asemenea, solicităm o clarificare suplimentară în ce privește relația între noile atribuții care revin ENISA și procesarea datelor personale. Propunerea nu specifică dacă sau nu uh, vreuna dintre misiunile care urmează să fie atribuite agenției vor include și procesarea datelor personale. Deși o parte din aceste atribuții par să implice, cel puțin într-o anumită măsură, procesarea datelor personale, ceea ce va implica, bineînțeles, adoptarea unor uh, măsuri specifice. Și de aceea recomandăm ca dacă agenția Uh, e solicitată pentru a procesa date personale uh, ca parte a mandatului său și așa se pare că va fi, atunci agenția va trebui să găsească un mod flexibil în care procesarea să fie permită pentru ce scopuri și cu ce uh, garanții uh, suplimentare. E, mai solicităm o clarificare în legătură cu canalele de cooperare și de colaborare solicităm, salutăm um, uh, prezența unui reprezentant în comitetul director care va permite agenției să își eficientizeze activitatea. Însă considerăm că propunerea ar trebui să vină cu măsuri concrete de colaborare, de mecanisme de colaborare. Și de aceea am dorit să se menționeze în mod explicit că o astfel de reprezentare din partea autorităților de protecție a datelor naționale să fie numită de agenție pe baza unei propuneri din partea rețelelor de, uh, uh, de um, Agenției de Protecție a Datelor, uh, clauza articolul 29. Și, de asemenea, ar fi necesară și o clauză de neinterferență, de neingerență, așa cum se procesează deja în ce privește autoritățile naționale de protecție a datelor. Sugestia finală, Consiliul Director și atribuțiile sale Memorandumul de înțelegere uh, prevede atribuțiile acestui comitet executiv în ce privește rolul de supraveghere. Noi suntem pentru această abordare, dar recomandăm ca aceste atribuții să fie legate, de exemplu, și de numirea unui uh, ofițer de protecția uh, datelor, să beneficieze de aprobarea generală și de Uh, protocolul de cooperare cu autoritățile naționale de protecție a datelor. Aceasta este poziția noastră de bază. Uh, sperăm ca propunerile noastre să aducă mai multă claritate în uh, regulament și aș dori să vă informez că la discuțiile recente de la Consiliu am primit sprijin din partea mai multor state membre în aceste sugestii de a aduce această claritate în acest proces. Nu vă încurajăm să faceți exces de zel, să veniți cu prea multe prevederi suplimentare, însă considerăm că aceasta este o oportunitate foarte bună de a îmbunătăți regulamentul, aducând mai multă claritate, fără însă a intra prea mult în detalii. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult. Am să le dau ocazia colegilor să facă unele uh, observații, dar am să vă rog să vă rezumați la două minute. Domnul Tsukalas va fi primul. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουταρέλη για την παρουσία του εδώ. Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc domnului Butarelli pentru prezența sa, însă aș dori să-i mulțumesc și pentru uh, propunerile foarte bune pe care tocmai ni le-a făcut. Uh, autoritățile de supraveghere în domeniul protecției datelor, autoritatea de supraveghere are o experiență foarte bună în acest domeniu și astfel, iată, domnul Butarelli a venit cu propuneri foarte bune de care ar trebui să ținem cont atât noi cât și Comisia mai ales în ce privește dezvoltarea ENISA și felul în care uh, funcționarea sa urmează să evolueze, dar și protecția datelor personale și legăturile care trebuie să existe cu alte uh, instituții sau organisme europene. Aș dori să-i pun domnului Butarelli câteva întrebări care sunt legate de felul în care consideră că putem să ne asigurăm că rolul pe care Um, ENISA îl um, joacă să devină mai clar, atât pentru cetățeanul european, cât și pentru instituțiile europene. Protecția datelor reprezintă un um, element fundamental. Însă mai există și problema răspunderii personale, al autoprotecției și al formării și al sensibilizării în ce privește protecția datelor. Toate aceste elemente sunt foarte importante în domeniul protecției datelor personale și a infrastructurilor de date în Europa. Mulțumesc, Gial Cicester, următorul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Și eu aș dori să îi mulțumesc domnului Butarelli pentru observațiile sale, care sunt extrem de utile, uh, care sunt uh, foarte folositoare, constructive și aș dori să-i pun o întrebare în legătură cu a doua prioritate la care s-a referit, asistența și lipsa de coerență între cine o poate solicita din partea ENISA. Sunt de acord cu el că toate instituțiile, toate organismele europene ar trebui să uh, solicite ajutorul agenției, Însă aș dori să știu care este părerea sa în legătură cu interfața, interfața între ENISA și sectorul privat, care are un rol foarte important de jucat în acest domeniu. Cum considerați că această relație ar trebui să evolueze? Recunosc că există un risc, riscul de a uh, inunda uh, agenția cu noi ani de solicitări uh, de proiecte E un uh, domeniu de activitate cu un potențial imens, având în vedere uh, internetul și rețelele de securitate pe internet, însă sectorul privat are o experiență foarte vastă în domeniul inovării care ar putea să fie utilă pentru agenție și uh, v-ați referit uh, în altă parte din discursul dumneavoastră la cele mai bune tehnici disponibile, respectiv că aceste tehnici ar trebui să fie căutate peste tot. Deci ați putea să dezvoltați puțin uh, relația între ENISA și sectorul privat față de uh, organismele și uh, instituțiile uh, publice, guvernamentale. Mulțumesc, domnule președinte. Am să-l întreb pe domnul Butarli dacă dorește să răspundă. Oh, thank you for, for your uh, reaction. Um, we think... Mulțumesc pentru reacțiile dumneavoastră. Considerăm că flexibilitatea care figurează în mod uh, repetat în uh, propunerea de regulament reprezintă un element cheie de care ar trebui să ținem cont. Considerăm că ENISA ar trebui să fie pe viitor un fel de centru de expertiză să fie elementul de bază al unei noi rețele de uh, părți, de, de factori implicație publici și privați. Memorandumul uh, de înțelegere menționează faptul că ENISA nu intenționează să joace un rol operațional, din contră, domeniul notificării încălcării de securitate, de exemplu, care reprezintă o parte foarte importantă a revizuirii cadrului european, uh, care a fost uh, discutată în punctul anterior, și a um, criminalității cibernetice, sunt două elemente în care e nevoie de o astfel de cultură în care ENISA să joace un rol foarte important în contact uh, strâns cu partenerii privați. Și de aceea considerăm că partea din regulament care se referă la solicitările de asistență ar trebui să fie mai bine clarificată pentru ca ea să fie selectivă, dar nu restrictivă. Considerăm că tot ce ține de încălcarea Uh, prevederilor uh, legate de rețelele publice sau private reprezintă un alt element uh, care ar trebui să fie luat în calcul. Și de asemenea și cercetarea e un domeniu în care e nevoie de investiții instituționale, ca să spun așa. Nu, rolul nostru nu este să înlocuim ENISA în funcțiile sale, Însă cred că există o legătură foarte strânsă în ce privește chestiunile de protecția datelor. Continuăm să cooperăm cu ENISA în ce privește prima rundă de activități, în ce privește notificarea de încălcare a securității și am dori să existe o claritate totală și ENISA să devină un factor implicat și un factor de sprijin în Europeană. Aș dori să știu dacă domnul Herojide din partea Comisiei se ia cuvântul. Vă rog. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru că dați ocazia Comisiei să facă câteva remarce. Avizul uh, ofițerului de protecție a datelor uh, în ce privește propunerea de regulament pentru extinderea mandatului ENISA a fost deja primit de către serviciile noastre și uh, Parlamentul European, Consiliul au fost uh, informați și acum uh, ei sunt cei care trebuie să țină cont de sugestiile din acest aviz și să vadă cât de mult, în ce măsură vor să uh, includă aceste sugestii uh, în uh, proiectul final de regulament. Dacă îmi permiteți, aș vrea să fac Uh, niște observații asupra două aspecte care mi se par uh, fundamentale. Multe dintre sugestiile din acest aviz au de a face cu aplicarea celor mai bune practici în ce privește protecția datelor cu caracter personal în cadrul ENISA însăși, dar acest lucru este deja în vigoare. Și este vorba despre uh, uh, decizia ale Consiliului uh, de Administrație care apoi trebuie să fie implementate în cadrul agenției. Deci uh, protecția datelor cu caracter personal în uh, interiorul agenției ține de funcționarea de zi cu zi a acesteia. Și agenția deocamdată procesează numai acele date personale care uh, uh, sunt strâns legate de activitatea sa uh, um, și de mandatul său um, actual. În ce privește detaliile menționate în aviz legate de protecția datelor, încă o dată țin să spun că este o competență a Consiliului de Administrație și ne-ar, nouă ne-ar place dacă lucrurile ar rămâne astfel. Ei sunt cei care hotărăsc care este nivelul adecvat de protecția datelor care trebuie implementată la ENISA. Referitor la celelalte aspecte uh, din regulament și mai ales uh, atribuțiile, dorința Comisiei a fost să acorde o flexibilitate cât mai mare cu putință acestei agenții ne doream ca îndatoririle să nu, uh, atribuțiile, mă scuzați, să nu corespundă numai uh, uh, realităților din momentul elaborării regulamentului, ci ele să se poată adapta tuturor evoluțiilor pe viitor. Dar dacă se va dori o modificare în acest sens, Comisia vă stă la dispoziție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Domnule Butarelli, doriți să completați? Vă rog, aveți cuvântul. Sunt recunoscător pentru aceste ultime comentarii. Scopul uh, și obiectivul de a fi ambițios și uh, flexibil în același timp, nu, deci cele două obiective nu se contrazic neapărat, dar trebuie să subliniem anumite puncte cheie. Cu toții dorim să punem ENISA în situația de a putea oferi uh, mai bună asistență Comisiei, statelor membre, de a îmbunătăți cooperarea. Iar provocarea este să introducem o abordare mai globală în ceea ce privește uh, securitatea, cele mai bune practici, cele mai bune tehnici uh, disponibile și criminalitatea cibernetică. Este foarte important să trecem dincolo de abordarea fragmentată pe care o vedem uneori la nivelul statelor membre. Credem că dumneavoastră sunteți în cea mai bună poziție pentru a echilibra acest obiectiv de ambiție pe de o parte și claritate pe de altă parte noch eine Anmerkung von Giles Chichester. Giles Chichester, încă o observație. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru comentariile făcute. Este util să um, știm care a fost ordinea în care s-au uh, făcut um, recomandările, mai ales să știm că domnul Butarelli și-a făcut recomandările după, uh, ceea ce s-a, după ce s-a oferit mandatul pentru, acest, uh, pentru ENISA. Dorim să oferim claritate și precizie rolului și atribuțiilor și cred că prezentarea dumneavoastră a fost uh, foarte utilă pentru mine, mai ales în calitate de raportor. Vă mulțumesc! Cu acesta mulțumesc și eu. Ne-a fost foarte util ceea ce ne-ați spus. Este un proces pentru care vom avea uh, nevoie de mai mult timp. Pe 26 mai vom avea audiere. audiere. În timpul verii se va efectua studiul, dar uh, a fost foarte util să putem discuta astăzi acest subiect. Vă mulțumesc încă o dată și cu aceasta încheie acest punct de pe ordinea de zi. Gut, da wir heute richtig gut arbeiten, was den Iată, se pare că lucrăm foarte bine astăzi. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba, de fapt, de două puncte separate care sunt în strânsă legătură. De altfel, este vorba de cel de-al șaptelea program cadru de cercetare. Mm, avem un oaspete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 Dați-mi voie să-l salut pe domnul Rolf Anerber, președintele grupului de expert pentru evaluarea intermediară a celui de-al șaptelea program cadru. Doamnelor și domnilor, sunt cei care s-au ocupat uh, de studierea acestui program cadru pentru a vedea ce s-a făcut bine, ce nu și ce s-ar putea face mai bine. Vă urez bun venit și am să vă dau posibilitatea de a vă prezenta evaluarea intermediară, iar apoi voi da Uh, posibilitatea colegilor să vă pună întrebări. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de evaluarea intermediară a programului cadru 7. Vă voi explica contextul și organizarea acestei evaluări, rezultatele cheie și câte ceva despre recomandările noastre și perspectivele pentru viitor. În primul rând, câteva cuvinte despre context. În decizia pentru programul cadru 7 se prevedea că trebuie să aibă loc o evaluare intermediară până în 2010. S-a spus și că această evaluare trebuie să um, acopere întreg programul cadru. S-au efectuat și unele revizuiri în anumite domenii, în activități uh, INFSO, um, partajarea riscurilor și așa mai departe. Urma să aibă loc um, o evaluare a riscurilor din partea uh, a 10 experți externi, noi suntem astfel de experți externi față de comisie. Raportul a fost trimis comisiei pe 12 noiembrie anul trecut. Nu am să parcurg lista uh, și CV-urile tuturor membrilor grupului, însă vă voi spune că este vorba de uh, oameni care vin uh, din context științific, economie politică și așa mai departe, persoane care vin din domeniul politici, evaluării politicilor și unii, și, uh, unii reprezentanți din industrie, uh, din partea unor mari companii și din partea unui IMM. Mandatul nostru s-a referit la șapte întrebări. Am, s-au uh, obținut obiectivele generale, cum poate fi îmbunătățit impactul programului cadru asupra ERA și alte uh, politici, rolul acestuia în contextul global și, uh, bineînțeles, o întrebare foarte uh, interesantă sunt eficiente aceste noi măsuri? Cum pot fi mai bine uh, adresate provocările interdisciplinare? Iar apoi trebuia să oferim o opinie și cu privire la aspectele ce țineau de evaluarea programului cadru 6. A fost un mandat destul de larg și pentru mine și pentru grupul de expert a fost un avantaj acest lucru. În cadrul unui mandat uh, extins, în cadrul unui mandat restrâns, nu putem acoperi toate lucrurile pe care le doream, dar în cadrul acestui mandat cred că am uh, acoperit toate aspectele importante. Acum suntem la uh, jumătatea perioadei pentru cel de-al șaptelea program cadru deci va fi greu să știm ce uh, efect va avea el în Europa. Însă există date ce pot fi folosite. Datele au fost mult mai bune decât în cadrul programului cadru 6. A avut loc, uh, s-au făcut foarte multe monitorizări prin intermediul uh, rapoartelor, anuale S-au făcut autoevaluări și în plus am putut uh, întreba pe cei de la comisie care au fost experiențele lor în implementarea anumitor uh, programe. Și trebuie să vă spun că am fost impresionat de răspunsurile pe care le-am primit de la uh, comisie. Se vedea că și-au luat munca foarte în serios. S-au făcut și interviuri uh, și studii interviuri cu foarte multe persoane din diferite domenii, cercetători, persoane din diferite organizații implicate în cercetare și așa mai departe. Iar apoi am efectuat o consultare a părților interesate foarte uh, largă pe internet cu mai mult de 500 de răspunsuri. Am uh, contactat și punctele de contact naționale din Uniunea Europeană acești, și acestea, reprezentanții acestora au fost câteva sute. Să trecem la rezultate. Primul, primul nostru mesaj, cel mai important mesaj, este că programul cadru 7 este pe drumul cel bun și uh, aduce o contribuție clară la știința europeană și la dezvoltarea uh, spațiului european de cercetare. Dar există unele dificultăți în ceea ce privește implementarea. Însă, trebuie neapărat spus și subliniat ce, uh, subliniate aspectele pozitive. Să analizăm uh, punctele forte ale acestui program. În primul rând, este unul foarte vast și are o valoare europeană adăugată foarte clară, mai ales dacă ne uităm la aspectele ce țin de colaborare, partea cea mai importantă a programului cadru. Și cel mai singurul mod de a avea cooperare uh, între statele membre. Uneori, calitatea științifică a programului cadru a fost pusă sub semnul întrebării, însă noi nu suntem de această părere. S-a ajuns la nivel de excelență. Majoritatea propunerilor pe care le-am uh, văzut sunt de o calitate excelentă. Mobilitatea este foarte importantă pentru a putea îmbunătăți calitatea cercetărilor. Am ajuns la concluzia că există foarte multe contribuții din partea acțiunilor uh, și cercetătorilor Marie Curie am văzut de asemenea în timpul acestor ani un aspect pozitiv asupra infrastructurilor de cercetare. Facilitatea de finanțare pentru, de finanțare pentru uh, partajarea riscurilor este văzută ca fiind uh, eficace, uh, licitațiile sunt procesate în mod eficient și există uh, dovezi a unui efect de pârghie pozitiv asupra uh, eforturilor naționale. Iată, obținem rezultate pozitive pentru eforturile investite. Avem acum domeniile în care considerăm că există uh, loc de îmbunătățiri, în primul rând în ceea ce privește povara administrativă. Voi reveni la asta, însă, în continuare, pentru multe IMM-uri, pentru mulți actori, este foarte, import, este foarte uh, dificil să aibă acces la aceste programe, în ciuda eforturilor care s-au făcut. Apoi, suntem de părere că cercetarea este asociată cu o cantitate foarte mare de risc și trebuie să fie, să existe posibilitatea ca această cercetare să eșueze este important să schimbăm echilibrul între risc și încredere. Încrederea este esențială pentru cercetare. Avem unele exemple în care suntem de părere că ar trebui să existe um, o acceptare mult mai mare a riscului. În ceea ce privește participarea din rândul uh, femeilor, uh, ea s-a îmbunătățit, dar suntem departe de uh, obiectivul de 40%. În ceea ce privește participarea industriei, aceasta a scăzut în programul cadru 6 și scade în continuare în cadrul programului uh, cadru 7, dar nu suntem, datele nu sunt foarte sigure. Nu avem statistici atât de clare. Deci nu putem spune cu certitudine absolută că aceasta este uh, tendința. În ceea ce privește IMM-urile, ne apropiem de obiectivul de 15%, dar nu l-am atins însă, încă. Există noi preocupări pe care trebuie să le discutăm. În primul rând, există nevoia unei coordonări mult mai eficace a cercetării între statele membre și Uniunea Europeană. Chiar dacă acest program este foarte mare, foarte vast. Foarte, mult, foarte multe dintre fonduri sunt în, în um, statele membre. Avem inițiativele uh, tehnologice comune care se dezvoltă, dar există uh, plângeri cum că ar fi prea complicate. Și există pro probleme și cu cei care accesează pentru prima dată astfel de programe. Cooperarea cu privire la, conform articolului 185, um, avem puține date despre asta. Programarea comună, din nou, este la început și, um, de asemenea, este la început și nu avem încă posibilitatea de a ajunge la niște concluzii. Avem și unele tendințe îngrijorătoare, și anume o rata succesului scăzută în multe domenii ale programului cadru 7. O altă problemă este pentru UE12, cele mai mult sau mai puțin noi state membre. Problema este că aici rata succesului este mult mai scăzută decât în statele UE15. Există probleme și în anumite state membre, dar uh, sunt și acestea discutate. Apoi, Uh, mai există probleme cu uh, diferența de timp între depunerea unui dosar și obținerea finanțării. Există foarte mari diferențe în, uh, acest, în cadrul programului și trebuie să acordăm atenție acestor probleme. Care ar fi perspectivele, care sunt direcțiile pentru viitor? Pentru programul uh, cadru 7, dar și pentru următorul, ar trebui să existe o uh, concentrare asupra marilor provocări, schimbările climatice, competitivitate, uh, îmbătrânirea populației și energie. Trebuie să avem și un echilibru mai bun între cercetare și inovație, și uh, trebuie subliniat cel de-al treilea punct al uh, triunghiului cunoașterii, educația pentru a avea o mai bună integrare a politicilor de cercetare în statele membre și la nivel european, avem nevoie de o regândire. Uh, trebuie să reanalizăm dimensiunea internațională a programului cadru și să îmbunătățim conexiunile între uh, diferiții actori uh, și cercetători. Avem 10 recomandări principale. Dacă veți citi raportul nostru, veți vedea că există mai multe astfel de recomandări, dar cele mai importante 10 sunt uh, cele pe care vi le voi prezenta dacă dorim să ajungem la uh, Uniunea Inovației și la spațiul uh, cercetării european, trebuie să depășim fragmentarea, trebuie să ne concentrăm asupra unor subiecte mai puțin numeroase, așa numitele mari provocări pe care le-am numit, unde avem nevoie de o masă critică. O a doua uh, cercetare este că trebuie să dezvoltăm infrastructuri de cercetare de înaltă calitate. S-a făcut mult în acest sens în ultimii ani uh, și foaia de parcurs în acest sens este foarte importantă, dar credem că este crucial să se stimuleze infrastructura în ultima etapă a acestui program. În ceea ce privește nivelul de finanțare, noi suntem de părere că, că acești bani sunt bine cheltuiți și credem că există dovezi în acest sens. Credem că nivelul de finanțare ar trebui să fie menținut și uh, menținut și pentru programul următor avem nevoie de o strategie de inovație foarte bine formulată. Dacă întrebați pe oricine uh, implicat în acest program care este cea mai mare problemă, veți primi trei răspunsuri. Simplificare, simplificare, simplificare. Este o mare problemă și nu este o problemă tehnică, este o problemă politică. Nu putem rezolva problema simplificării numai la nivel tehnic. Este nevoie de decizii politice în acest sens. Ceea ce sugerăm noi pentru programul cadru 7 este ca toate măsurile care au fost propuse să fie implementate, iar pentru următorul uh, program cadru să utilizăm revizuirea uh, regulamentului financiar. Când este vorba de echilibrul între uh, abordările top-down și bottom-up, deci de jos în sus sau de sus în jos, credem că este dificil pentru că um, nu avem foarte mult spațiu de manevră în ceea ce privește cooperarea. Acest lucru duce la probleme, mai ales pentru IMM-uri. Considerăm că dacă temele ar fi mai, domeniile ar fi mai vaste, am putea fi mai eficienți. Există noi instrumente introduse în acest program cadru. După cum știți, este mult mai ușor să creezi lucruri noi decât să scapi de lucrurile vechi. De aceea, sugerăm să se impună sau să se ia în considerare impunerea unui moratoriu asupra noilor instrumente până când uh, vor fi fost uh, dezvoltate și suficient evaluate uh, programele existente. Apoi trebuie să se ia măsuri pentru um, creșterea participării femeilor. Știm că uh, obiectivul nostru este de 40%. Uh, este dificil de atins acest obiectiv, mai ales când știm că mm, în rândul cercetătorilor femeile sunt în proporție de 30%. Este așadar un aspect pe care statele membre vor trebui să-l ia în serios. Am spus câte ceva și despre faptul că unele state membre nu sunt așa de bine reprezentate. Aici credem că nu neapărat programul cadru este cel care trebuie să fie consolidat, ci ar trebui să se găsească o modalitate de cooperare cu fondurile structurale pentru a stimula aceste state membre. Trebuie de asemenea să promovăm uh, deschiderea programului cadru către cooperarea internațională aceasta ar trebui să fie integrată în toate părțile programului. La final, unele uh, scurte comentarii cu privire la programul cadru 8. Știu că încă nu, este, nu îl discutați, uh, dar va trebui să-l discutați în curând. Uh, în primul rând, obiectivele pentru următorul program cadru ar trebui să, fi, să integreze mai mult industria și ar trebui să existe mai, mai bune legături între cercetare și inovație suntem de părere că ar trebui neapărat să se uh, concentreze asupra marilor provocări. Trebuie să aibă loc o reorientare strategică a cooperării internaționale. De asemenea, legăturile între cercetare și inovație, dar și legăturile cu uh, formarea în domeniul cercetării și educația trebuie să fie îmbunătățite. Este nevoie, de asemenea, de o mai bună coordonare între statele membre și nivelul european. Programul de cercetare um, ar trebui să fie structurat uh, pe principiul excelenței, acolo unde uh, cercetătorul uh, stabilește programul de cercetare, competitivitate unde la, economia, deci industria stabilește aceste um, obiective sau nivelul societății. Acesta a fost prezentarea mea. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Doamnelor și domnilor, acestea au fost primele informații. Am o serie întreagă de intervenții. Voi începe cu domnul Odi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep, domnule Anerberg, prin a vă adresa felicitări dumneavoastră în calitate de președinte a grupului de experți și vă rog să transmiteți aceste felicitări și colegilor dumneavoastră, pentru că acest document este deosebit de important și ne permite să lucrăm asupra uh, raportului nostru de inițiativă. Evaluarea dumneavoastră, sfaturile dumneavoastră și sugestiile, cum spuneam, sunt de o foarte mare utilitate pentru comisia noastră. Aș avea mai multe întrebări, dacă îmi dați voi. După ce citim evaluarea dumneavoastră, avem senzația că v-ați concentrat asupra programului, cel de-a la program cadru și este normal pentru că era mandatul dumneavoastră, dar că nu vă aplicați mai mult asupra uh, ariei de cercetare europeană în ansamblul ei, pentru că o mare parte din munca de cercetare se face în statele membre. N-aș merge până într-acolo încât să spun că este un avion fără pilot, dar, cum spuneam, avem senzația că coordonarea între statele membre și Uniunea Europeană nu uh, se desfășoară așa cum ar trebui și nu avem informații despre aceasta. Când uh, citim uh, scrisoarea dumneavoastră de misiune, vedem că nu v-a fost atribuită Um, această sarcină. Însă, cum spuneam, îmi pare rău că nu avem o evaluare asupra ansamblului coordonării sau, mai bine zis, a lipsei de coordonare în Uniunea Europeană. Știm ce s-a întâmplat uh, cu ocazia descărcării pentru anul 2007 și care a fost uh, dezbaterea între Comisia ITRE și Comisia de Control uh, Bugetar în ce privește programul cadru. Domnule președinte, trebuie să vă aduceți aminte că chiar și pentru cel de-al șaselea program cadru au existat nenumărate reclamații din cauza problemelor de administrare. Și pe viitor eu insist că trebuie neapărat să tragem învățăminte din trecut și să rezolvăm problemele semnalate deja anterior. Domnule președinte al Comisiei ITRE, dumneavoastră vă adresam această remarcă. Acum în ce privește pe domnul uh, președinte al grupului de experți, vă rog frumos să-mi spuneți ce s-a întâmplat cu acest mecanism al riscurilor uh, împărțite. Doamna Herzog, sau dacă nu, altcineva. Da, doamna Herzog, da, nu mi-aduceam aminte să fi fost printre primii care au cerut cuvântul. Mă așteptam să fie mulți alți colegi înaintea mea. Domnule Annenberg, vă mulțumim frumos pentru prezentare și am și eu mai multe întrebări pe care aș dori să vi le adresez. Unele sunt similare cu cele pe care le-a pus domnul Odi. Mi se pare și mie uh, foarte important faptul că ați făcut o evaluare a cel de-a șaptelea program cadru, dar aș vrea să mă opresc la unele dintre Uh, propozițiile din prezentarea dumneavoastră. Ați vorbit despre o rată scăzută a succesului în multe domenii. Ce înțelegeți prin această rată mică scăzută a succesului și despre ce domenii este vorba? Domenii tradiționale sau domenii noi? Apoi, Ați menționat uh, o rată foarte scăzută a succesului în uh, țările UE12, deci cele care au intrat în Uniunea Europeană după 2004, față de cele din Uh, cele primele 15 state membre. Dacă am înțeles eu bine, uh, în grupul dumneavoastră de experți nu exista niciun expert dintr-o țară din acest grup UE12, sau mă înșel. Cred de asemenea că trebuie să evaluăm noile forme de cooperare. S-a vorbit despre aceste acțiuni în comun. Sunt acțiuni care au fost încoronate de succes sau nu? funcționează aceste noi mecanisme sau nu. Pentru că dacă nu, ar trebui să găsim noi forme de cooperare. Și apoi, referindu-mă la ce a spus domnul Odi, că trebuie să găsim o, un echilibru bun între ce se întâmplă în interiorul statelor membre și uh, ce se face la nivel european. Uniunea Europeană are un rol de jucat nu numai pentru că uh, este de aici, la acest nivel se naște programul cadru, ci și pentru a coordona mai bine uh, munca de cercetare făcută în statele membre. Și vă mulțumesc frumos anticipat pentru răspunsul la întrebările mele. Vă mulțumesc, domnule Odi. Uh, un uh, răspuns la întrebarea dumneavoastră. Problema cu partajarea riscurilor este rezolvată. Doamna Man a prezentat-o acum câteva săptămâni aici. Paul Rubiș. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru prezentarea dumneavoastră. Este întotdeauna important pentru noi să aflăm și din ex opinii externe cu privire la cum funcționează programele noastre. Eu sunt prezent și în um, Comisia pentru Buget și creșterea fondurilor pentru cel de-al șaselea program cadru a fost un, un lucru foarte important. Cum vedeți uh, uh, situația finanțării pentru cel de-al optelea uh, program cadru? Vedeți posibilitatea de a se utiliza mijloace proprii, uh, cum ar fi um, fondurile obținute din licitarea, din uh, comer comercializarea de certificate de emisii? Și apoi, cum vedeți dezvoltarea uh, uh, Institutului uh, European de Tehnologii. Credeți că ar fi logic să se uh, elaboreze un program de implementare a competitivității, a concurenței, un program așadar care să se ocupe de a uh, translata uh, rezultatele cercetării în rezultate economice. Și aveți unele și care să fie rezultate care apoi să fie uh, preluate și în educație. Doamna Arera Manuel. Sara, agradeciendole al uh, señor Annenberg uh, su presencia aquí. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Arânzer pentru prezența sa. Aș dori să-i mulțumesc și pentru eforturile depuse de el și pentru strădanile grupului de experți pe care îl conduce. Ați uh, desfășurat această evaluare interimară pentru programul cadru de cercetare 7. Nu e ușor, dar e o evaluare foarte importantă pentru că după aceea va trebui să abordăm programul cadru de cercetare cu numărul 8 înainte de a finaliza programul cadru de cercetare cu numărul 7. Aș dori să vă uh, refer să detaliați o parte din elementele menționate și obiectivele menționate pentru programul cadru pentru cercetare. Pentru că ați mers puțin cam repede în unele privințe. Aș dori să știu ce s-a făcut în cel de-al șaptelea program cadru pentru cercetare pentru a stimula investițiile private Spuneați că sectorul privat este mai uh, mult implicat față de cel de-al șaselea program cadru de cooperare, mai ales uh, în domeniul uh, cooperării. Ați putea să ne dați câteva date concrete? Cum au funcționat anumite instrumente și care sunt instrumentele disponibile în cel de-al șaptelea program cadru pentru cercetare? Acest Ați menționat dumneavoastră un instrument, Institutul European de Tehnologie și participarea IMM-urilor. Ați uh, menționat aceste elemente pe scurt, fără însă prea multe uh, precizări. În ce privește resursele umane, ați menționat grantul Marie Curie, suntem de acord pentru că mobilitatea este foarte importantă, însă aș dori să știu în ce măsură obiectivele sunt uh, atinse în ce privește uh, sporirea numărului de cercetători care participă, pentru ca Europa să fie o destinație mai atractivă pentru cercetătorii din uh, uh țările terțe. De asemenea și participarea Uh, tinerilor în programele de cercetare sau programele științifice. Uh, ce ne puteți spune despre cooperarea între politicile uh, diferite de cercetare la nivel național și european? Domnul Odi a menționat acest lucru, dar aș, dori să ne spuneți câteva în ce privește măsurile adoptate și finanțarea. în domeniul finanțării europene știm că există anumite fonduri disponibile, ceea ce însă, din păcate, nu a uh, dus la creșterea numărului de cercetători. Să aceste fonduri europene nu au făcut decât să înlocuiască fondurile naționale. În ce privește alte programe, programe naționale, ne-ați putea spune dacă s-a atins un nivel mai ridicat de cercetare multidisciplinară și cum cooperarea în acest domeniu a funcționat. Vă mulțumesc! Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Mi s-a părut deosebit de interesantă și pentru că subiectul cercetării este atât de important. Trebuie să investim din ce în ce mai mult pentru cercetare, pentru inovație și mai ales trebuie să îi finanțăm pe tinerii cercetători. Iată ce mi se pare mie indispensabil. Și atunci, iată și întrebarea mea, prima întrebare. Cum putem să implicăm mai mult tineri cercetători în aceste programe? Cum putem să folosim instrumentele mai mult spre avantajul lor? O altă uh, chestiune care, uh, la care țin foarte mult este raportul pe care îl au IMM-urile cu programele de cercetare. Mă inspir dintr-o experiență directă. De cele mai multe ori este foarte complicat pentru întreprinderile mici și mijlocii. Și raportul lor, relația lor cu aceste programe este una complicată. Deci mi-aș dori, dacă puteți, să uh, aprofundați mai mult această parte din prezentarea dumneavoastră, cea legată de simplificare. Uneori, întreprinderile mici și mijlocii și mai ales cele mici, prin definiție, nu au forța, nu au mijloacele necesare pentru a uh, se folosi mai bine de aceste programe. S-a vorbit despre revizuirea sistemului de finanțare de multe ori uh, contabilitatea, procedurile sunt uh, mult prea complexe. Cum am putea să facem ceva modificări la acest punct pentru a uh, sprijini mai bine IMM-urile? Cum putem să ușurăm povara uh, măsurilor pe care trebuie să le ia IMM-urile înainte de a putea acceda la finanțarea pentru programele de cercetare. Și, în fine, actualizarea cel de-al șaptelea program cadru ține de nenumărate direcții uh, generale din Comisia Europeană. De fapt, uh, asistăm la adevărată fragmentare. Și atunci, regulile nu sunt interpretate în mod uh, uh armonios, în mod univoc. Din potrivă, din aceste motive, mie mi se pare că e de dorit și nu numai de dorit, este chiar necesar să avem o mai bună comunicare, o mai bună interpretare a celui de-al șaptelea program cadru, mai ales uh, prin cadrul liniilor directoare, care, a căror scop este să actualizeze tot programul cadru. Mulțumesc, domnul Țucalas! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Άνερμπεργκ για την εδώ παρουσία του. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc uh, invitatului nostru pentru că a acceptat uh, să vină să ne facă această prezentare. Am câteva scurte întrebări. Nu am la dispoziția mea cifre dar înainte de a face un bilanț al cel de-al șaptelea program 4, mi-aș fi dorit să știm exact ce loc ocupă cercetarea și tehnologia europeană pe scena mondială. În unele domenii nu prea avem motive să fim optimiști, cred eu. Și mă gândesc la raportul domnului Odie, o să mai avem ocazia să discutăm. aveam, avem o viziune a Europei secolului 21 și uh, ar trebui să fim într-o perioadă post-strategie de la Lisabona, dar nimeni nu se gândește să definească rolul pe care trebuie să-l dețină Uniunea Europeană pe plan internațional din punctul de vedere al cercetării și al tehnologiei, să vedem ce finanțare avem și ce rezultate am obținut. Oare președintele comisiei noastre s-ar putea gândi să organizeze o audiere pe această temă? Astfel am putea să știm mai bine unde se situează Europa față de concurenții săi uh, din celelalte colțuri ale lumii și care sunt perspectivele realiste pentru 2020 sau 2025. Și Mă bazez aici pe studiile cele mai recente când fac asemenea afirmații. Oratorul nostru ne-a spus că finanțările sunt foarte bine folosite, dar aici avem o problemă. Și colega Carvalho ne-a arătat foarte bine ce se întâmplă atunci când încercăm să simplificăm procedurile. Și am adresat chiar și o întrebare comisiei și mi s-a răspuns că eșantionul era de 0,4% atunci când se făceau uh, uh, controle și că rata de eroare în urma acestor inspecții, în suma acestor controle, era de 4%. Oare dacă aveți un eșantion de 4%, o să ajungeți la o marjă de eroare de 40%? Vorbim aici despre miliarde de euro. Ceea ce ar însemna că la un miliard aveți o marjă de eroare de 2 milioane. Deci ce înțelegeți dumneavoastră atunci când afirmați că banii sunt bine folosiți? Mulțumesc, doamna Carvalho. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, uh, invitatului pentru această prezentare foarte interesantă. Aș avea o întrebare în legătură cu simplificarea și structura celui de-al șaptelea program cadru pentru cercetare. Referitor la simplificare, după cum știți, avem uh, mai multe grupuri de măsuri unele care nu pot fi implementate fără schimbarea regulamentului financiar. În ce privește acest grup de măsuri, Comisia a pus în aplicare și recent a anunțat trei măsuri de simplificare, dar mai există și altele care pot fi uh, făcute fără a schimba riscul tolerabil de eroare sau regulamentul financiar. Propunerea mea pentru raportul domnului Odi și cred că e de acord cu mine, e că ar trebui ca revizuirea intermediară să profităm de ocazia pentru a implementa toate măsurile de simplificare care uh, să nu uh, cauzeze uh, schimbări în alte regulamente. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră, știu că în principiu sunteți de acord, dar aș dori să-mi confirmați. În ce privește structura celui de-al șaptelea program cadru de cercetare, Cred că mai avem timp la dispoziție și avem și bugetul care să ne permită să facem uh, schimbări acolo unde lucrurile nu merg bine. Există laturi din cel de-al șaptelea program cadru de cercetare care funcționează bine și care nu ar trebui să fie modificate. Dar ce poate fi îmbunătățit, cred că merită îmbunătățit. Și aș dori să vă mai uh, uh cer și poziția dumneavoastră pe trei puncte succinte pentru a menține echilibru între, uh, sigur, provocarea foarte vastă și cercetarea de jos în sus. Avem uh, Consiliul de competent, însă ce, nu credeți că am putea avea un proiect pentru noile tehnologii care este folosit acum în TIC, în domeniul TIC și care ar putea fi folosit și pentru alte domenii uh, din cel de-al șaptelea program 4 pentru cercetare. Astfel, noile idei, noile concepte ar putea să apară în uh, părțile legate de cooperare din program. A doua întrebare În timpul consultărilor legate de simplificare, IMM-urile s-au plâns foarte mult. În legătură cu simplificarea, raportul uh, vizează simplificarea, dar și în ce privește concepția programului concret, pro- programelor concrete. Programele concrete, spun IMM-urile, sunt mai mult în sprijinul sau sprijin favorizează institutele de cercetare, laboratoarele, deci partea de mijloc și IMM-urile ar dori să se revizuiască programele pentru IMM-uri eh, chiar în eh, cel de-a șaptelea program cadru. În ce privește evaluarea rezultatelor și pentru a ne asigura că există mai multe, ajung mai multe cunoștințe pe piață. Pe vremuri am avut un fel de program de valoare. Proiectele de succes, programele eh, de succes puteau să uh, Uh, să se ceară din nou să participe într-o a doua fază pentru evaluarea și valorizarea rezultatelor. Știu că e foarte ușor, uh, foarte greu în domeniul inovării trebuie să găsim tot felul de soluții pentru a pune în valoare și pentru a ne asigura că rezultatele uh, descoperite de știință ajung mai aproape de piață și de lumea concretă. Și ar fi o ocazie pentru a pune în valoare rezultatele excelente în domeniul cercetării. Vă mulțumesc! Frau Gutierrez Cortines. Doamna Gutierrez Cortines. Mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit uh, îndeaproape această dezbatere și evaluarea pe care ne-ați prezentat-o și aș dori să vă uh, felicit. Am dorit să vă felicit de mai multe ori, dar aș dori să vă mai pun câteva întrebări. Aș dori să îmi acordați informații suplimentare, mai ales în legătură cu aspectele pe care le-ați scos în evidență. De exemplu, ați vorbit despre instrumentele de inovare și un posibil moratoriu pe forme suplimentare de cercetare, atâta timp cât programele uh, în curs nu au fost finaliz finalizate. Aș dori să ne dați mai multe informații în acest sens și aș dori să știu dacă nu există un risc ascuns aici. Avem uh, exemplul GTI. Ni l-ați dat înainte. Comisia folosește acest uh, instrument uh, tot timpul, ni-l flutură în fața nasului, dar nu știm în ce constă el, nu știm în ce constă inovarea. Un al doilea comentariu. Cred că ar trebui să evaluăm relația între inovare și cercetare. Dar inovarea uh, trebuie să se facă mai ales la nivelul statelor membre, pentru că în Europa mai bine de 70% din companii, din întreprinderi, sunt, uh, sunt deținute de stat, sunt uh, publice. Și există foarte multe studii care au fost efectuate în, în Spania, de exemplu, arată că statul nu investește în inovare. Dacă comunitățile, dacă regiunile, dacă statele ar investi în proiecte inovatoare, atunci trebuie să ne asigurăm că uh, și sectorul privat este uh, implicat. Apoi, lipsa de participare. Lipsa de participare din partea unor state membre. Ar trebui să existe o coordonare între bani, între bani și finanțare, pentru că dacă nu, aceste programe nu au cum să funcționeze și principiul după care ar trebui să funcționeze ar fi să fie principiul excelenței. Calitatea excelenței ar trebui să fie uh, criteriul predominant. Trebuie să introducem și o primă pentru statele care sunt gata să introducă aceste criterii. Trebuie să se negocieze la Consiliu în legătură cu povara pe care fiecare uh, stat e gata să o asume, pentru că dacă nu, lucrurile nu vor funcționa cum trebuie. Deci aș dori să știu care sunt reflexiile dumneavoastră în ce privește criteriile de excelență. Și o ultimă întrebare. Uh, resursele umane. Aș dori să știu ce se întâmplă cu universitățile din Europa. Există dovezi foarte clare că unele universități nu funcționează cum ar trebui în uh, Europa. Ori, noi nu ar trebui să uh, permitem participarea acestor universități în acest program cadru de cercetare. Cum putem să ne justificăm uh, financiar dacă aceste universități nu aplică aceste programe pe care le-au uh, anunțat? Avem uh, spitalele, de asemenea, avem uh, fundațiile și așa mai departe. Deci potențialul, potențialul e imens. Unele institute nu pot ajunge în final. Vă mulțumesc, iată întrebările mele. Doamna Thompson. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră foarte exhaustivă. Cred că ați pus uh, degetul pe rană, ați identificat uh, aspectele cele mai importante și aș dori să vă felicit pentru faptul că ați uh, vorbit de valoarea adăugată a programelor europene de cercetare, pentru că trebuie să ne asigurăm că în programele de cercetare intervine plus valoare europeană și felul în care se contribuie la uh, mobilitatea structurilor de cercetare, dar și la cercetarea la nivel național. A spus că se poate, e loc de mai bine și aici mie îmi lipsește ceva. S-a vorbit foarte mult de povară administrativă, dar nu și de restricțiile, de limitările administrative legate de cercetare. Când în acest Parlament se vorbește, vorbește despre industrie, noi nu vorbim despre industrie în general, ci de industria prelucrătoare. E o industrie care era de actualitate în urmă cu 20 de ani. Sper că atunci când vă referiți la uh, industrie, vă referiți la Wirtschaft, de uh, industrie și nu de industria prelucrătoare. 75% din mâna de lucru uh, europeană e angajată în uh, industria serviciilor, în industriile uh, creatoare, industriile uh, cu valoare adăugată ridicată. Și aici uh, trebuie să intervenim noi, cu această transdisciplinaritate. Eu am o experiență personală, cercetătorii vin și mi se plâng, spun că doresc să lanseze proiecte în domeniul nanotehnologiilor din Europa și trebuie să sune la școala de afaceri de la Copenhaga pentru, a să le, pentru ca ea să le să informeze cum să uh, aibă acces la lumea reală, la uh, piața muncii. Și această relație este foarte complicată. În legătură cu provocările ce vorbeați, vă spuneați despre provocările cele mai importante. Cred că în acest domeniu trebuie să avem uh, o abordare transdisciplinară. Bineînțeles că furnizarea cu energie trebuie să intervină și ea. Uh, sigur că trebuie să dezvoltăm uh, sursele uh, regenerabile, dar trebuie să încurajăm pe utilizatori să facă economii de energie și aici intervine partea de sociologie. Deci, cred că ar trebui ca această structură a celui de-al șaptelea program cadru de cercetare e puțin depășită, e învechită și trebuie să avem o abordare mai nouă. Nu cred că multe IMM-uri au nevoie de cercetare, ele au nevoie de un transfer de cunoștințe în urma cercetării și poate acest transfer ar putea să fie văzut ca o strategie de inovare. Vă mulțumesc! Avem o problemă acum, stimați colegi. Sunt din ce în ce mai multe persoane care doresc să intervină, însă aș dori să avem și o rundă de răspunsuri. Poate am putea să includem uh, în această discuție următorul punct de pe ordinea de zi, pentru că altfel s-ar putea să ajungem să avem probleme cu timpul. Este toată lumea de acord? Domnule Annenberg, vă rog. Ok. Uh, there were many questions. I, I do my best. First of all, from the rapporteur. Au fost multe întrebări, o să încerc să răspund la toate, pentru a răspunde la întrebarea domnului raportor, a domnului Odi. Primul punct, în legătură cu ce fac statele membre în acest domeniu și ce face Uniunea Europeană. E o întrebare extrem de importantă, într-adevăr. Uh, Așa cum ați spus și a spus pe drept cuvânt, nu e de mandatul nostru să evaluăm toate programele sau toată cercetarea europeană. Însă, ce am constatat noi e că dacă Europa și cercetarea europeană și inovarea europeană uh, vor aborda provocările cele mai importante, va trebui să găsim moduri eficiente de cooperare între statele membre și uh, nivelul european și e foarte clar că dacă ne uităm la finanțare, se vehiculează cifre diferite cu tot felul de definiții, însă între programul 7 5. El a avut o contribuție de 5 și 15% din finanțarea pentru cercetare în Europa, ceea ce înseamnă că statele membre plătesc între 95 și 85%. Deci e evident că e nevoie de o mai bună cooperare. Trebuie să găsim măsuri și metode și proceduri pentru ca această cooperare să funcționeze. În programul 7 avem astfel de cooperare, rețelele mici, Euronet Plus și articolul 185 cooperarea. Și apoi mai există un aspect care mie mi se pare plin de potențial, programele comune, această idee de a pune în comun resurse, între statele membre pentru a obține uh, rezultate concrete. Însă e un aspect foarte important atât în evaluarea noastră cât și pentru viitor, respectiv să găsim modalități eficiente de cooperare între statele membre și între nivelul uh, european. Am înțeles și că aceasta este una dintre Uh, preocupările pe care le-ați abordat în uh, raportul dumneavoastră. Uh, o a doua întrebare legată de simplificare. Cred că aici suntem cu toții de acord. Avem aceeași poziție. Aș dori încă o dată să subliniez că e vorba de o chestiune politică. Nu poate fi rezolvată de tehnocrați. Și dacă dorim să punem în aplicare regulile de implementare din regulamentul financiar, e nevoie de sprijin politic, pentru că altfel nu se poate. în legătură cu uh, facilitatea de împărțire a riscului. A fost o uh, altă întrebare. Suntem de acord cu evaluarea. Rezultatele au fost foarte bune. Probabil și datorită crizei financiare uh, putem vorbi mai mult sau mai puțin de un succes. Pot să trec acum la întrebările doamnei Herzog, rata de succes, care E vorba de rate care variază de la un domeniu la altul. De exemplu, conform Consiliului European, ea a fost uh, foarte mică, sub 5%, dar de atunci uh, a crescut. De asemenea, am uh, constatat că rata de succes e mică și în ce privește programul de cooperare, mai ales în ce privește științele sociale, uh, științele umane și mediul social. Problema cu aceste rate scăzute de succes e că dacă ne gândim la toate eforturile pe care cercetătorul trebuie să le depună pentru a veni cu o propunere și dacă uh, se ajunge la concluzia că rata de succes nu e mai mare de 10%, ce rost are să mai depună candidatura? Deci, mm, se, oamenii nu sunt încurajați să participe dacă își dau seama că rata de succes e atât de mică. În ce privește UE12, nu putem vorbi de un tablou în alb și negru. Un Toivo Moimeț, un uh, profesor din Estonia, face parte din comitetul nostru. Estonia e diferită de situația celorlalte țări din UE12. Estonia a avut succes, dar în cele, privește celelalte state am discutat foarte mult uh, ce am putea face în legătură cu ele. Și am ajuns la concluzia că Având în vedere că programul 7 uh, vizează excelența și construirea capacității, ar trebui să ne gândim la o cooperare mai eficientă cu uh, fondurile structurale pentru a soluționa problemele. În ce privește inițiativele tehnologice comune, ele reprezintă o nouă formă de uh, cooperare. Avem foarte puțină experiență în acest domeniu, chiar eu consider că e o formă foarte interesantă de cooperare pentru că activitățile sale ne arată ce ar dori să, cum ar dori ca industria să participe la cooperare, dar nu știm suficient de multe despre această formă de cooperare. V-ați referit și la relația între statele membre și uh, activitățile la nivel european. Cred că am răspuns la această întrebare. Domnule Rubiș, când am lucrat la Comisia Europeană, am negociat directiva cu privire la schema de comerț cu emisii. Niciodată nu m-am gândit că cineva ar putea să folosească uh, venitul din acest comerț cu Uh, emisii pentru a finanța cercetarea. N-aș avea nimic împotrivă, bineînțeles. E o idee interesantă, dar nu pot să mă exprim pe marginea ei. Nu m-am gândit niciodată că ar putea cineva să vină cu astfel de idee. În ce privește inițiativele tehnologice comune și CIP, ele nu fac parte din evaluare, avem evaluare procentuală, au apărut tot felul de idei în legătură cu un cadru comun strategic de cercetare, un mod de a combina diversele eforturi. Și cred că ar trebui să salutăm această inițiativă. Bineînțeles că ar fi mult mai ușor să creștem eficiența în domeniul inovării și al cercetării, dacă totul ar veni în aceeași categorie dar nu mă pot exprima uh, pe nu am căderea necesară să uh, vă dau o opinie. E important ce crede Consiliul. Doamna Reira Madurel s-a referit și ea la, investi- la investițiile private. Aici există câteva probleme. În primul rând, nu știm exact câte, câți bani sunt cheltuiți în cooperarea cu industria. Nu avem statistici de calitate în ce privește GTI-urile, în ce privește facilitatea de punere în comună sau de împărtășire a riscurilor. Se pare că ea a funcționat destul de bine. Acest instrument ar trebui să continue, după părerea noastră. În ce privește IMM-urile, așa cum spuneați și dumneavoastră, ne apropiem de obiectivul uh, Uh, fisat, dar încă e greu pentru un IMM să facă fața acestei birocrații când depune candidatura pentru a obține uh, finanțare în cadrul celui de-al șaptelea program cadru de cercetare. Și în ce privește grantul Marie Curie, cercetătorii se pare că sunt pentru acest uh, grant dar ar fi foarte interesant, bineînțeles, să vedem care este rata de succes. Să vedem dacă cercetătorii care au primit uh, finanțare prin acest grant, dacă vor primi bani uh, și de la următoarea fază a programului. Nu știm încă. V-ați referit și la coordonare, coordonarea politicilor naționale și, așa cum am spus înainte, sunt de acord că e o problemă majoră. domnul De Angelis mă întreba cum putem să implicăm mai mulți cercetători tineri. E într-adevăr o problemă de ordin general, dar Marie Curie este foarte important în ce privește pregătirea, formarea tinerilor cercetători și creșterea mobilității. Ați vorbit și de obstacolele cu care se confruntă IMM-urile, suntem de acord în pe această temă și apoi ați mai vorbit despre uh, diferențele între DG-urile de la Comisie și uh, implementare. Nu am evaluat încă acest lucru, dar am evaluat activitatea agențiilor și am uh, descoperit că după o lansare dificilă, aceste agenții funcționează destul de bine și credem că potențialul de a spori rolul agențiilor pe viitor este destul de mare. Domnul Tsukalas a pus la întrebarea legată de cercetarea europeană față de poziția internațională, deci unde se situează cercetarea europeană față de cercetarea internațională în strategia de la Lisabona, pe care o menținem în UE 2020 de 3%, suntem departe, suntem la 1,5% cred în medie, Există unele țări importante, uh, Suedia, Finlanda, care au obținut mai bine de 3%, dar dacă vrem să fim cu adevărat competitivi, uh, de exemplu față de SUA sau alți parteneri din lume, în, term, în ce privește finanțarea, care cresc finanțarea pentru cercetare, trebuie să atingem media de 3% la nivel european. E indispensabil. Rata de eroare și 4% la care v-ați referit. Nu știu dacă această cifră este exactă. Conform informațiilor mele, această rată este mai mică. Însă, eu încerc să vă confirm că trebuie să schimbăm echilibrul între încredere și risc pentru că atunci când uh, faci cercetare, trebuie să te expui și riscului de a pierde bani. Nu numai din, din cauza uh, fraudei, ci pentru că unele idei câteodată nu funcționează. Nu se știe niciodată dacă o idee va da rezultatele scontate sau nu. Deci trebuie să îți asumi riscuri și trebuie să ai încredere în cei care vin cu idei noi, uh, trebuie să ai încredere în. Uh, ce intenționează ei să facă, dar nu, nu sunt birocra- birocrați, sunt cercetători și trebuie să le acorzi o marjă de eroare sau de manevră, pentru că dacă nu, nu va funcționa niciodată cercetarea. Doamna Carvalho mi-a pus și ea câteva întrebări. La început ați spus că toate măsurile în ce privește simplificarea care sunt pe tapet ar trebui să fie puse în aplicare. Suntem de acord în proporții de 100%. în ce privește CERT, am înțeles că nu ați avut uh, idei foarte clare pe uh, tema cooperării. Într-adevăr, e foarte importantă pentru viitor. IMM-urile, într-adevăr, sunt o problemă recurentă și datorită faptului că e nevoie de ceva experiență acumulată pentru a Uh, pentru a trata anumite uh, programe. Există un program în care IMM-urile pot învăța cum să uh, obțină informații despre programe. În ce privește comercializare, comercializarea brevetelor, sunt de acord cu dumneavoastră, e un aspect foarte important și trebuie să facem mai multe. Și apoi, întrebările doamnei Gutierrez Cortines în ce privește moratoriul. Ce voiam eu să spun? E că am uh, inventat noi instrumente pentru programul cadru 7, nu numai la Comisie, ci și Consiliul și Parlamentul au dat dovadă de creativitate. Avem GTI-urile, ERC-urile, inițiativele uh, uh, tehnologice comune, moratorium is that one shouldn't stop noi considerăm, deci, că prin moratoriu, că nu trebuie să punem capăt tuturor acestor inițiative. Spunem doar ca, înainte să inventăm noi instrumente, să vedem ce a funcționat și ce nu. Pentru că cu toate aceste noi instrumente și cu toate aceste capacități de inovare, în ce privește inventarea de noi instrumente, nu facem decât să creăm confuzie în rândurile cercetătorilor uh, în industrie și așa mai departe. Avem tot timpul noi propuneri, uh, schimbăm regulile și așa mai departe. Deci vă propun acum să vedem uh, când vom implementa un nou instrument, să vedem ce a funcționat și ce nu. Dar haideți să nu mai inventăm noi instrumente, cel puțin deocamdată. În ce privește inovarea, ce se întâmplă, la ce nivel. Bineînțeles că inovarea se face la nivel local. Uh, acest lucru se înțelege de la sine. Inovarea nu se face la Bruxelles. Dar ceea ce e important, ce faceți dumneavoastră aici, e că creați condiții cadru pentru inovare, care vor face ca inovarea să fie posibilă în statele membre. Deci, chiar dacă inovarea are loc în companiile din statele membre, E evident că fără acțiuni la nivel european, pentru condiții cadru bune, inovarea nu va avea loc. Sunt de acord cu dumneavoastră că excelența este foarte importantă în toate, uh, în toate domeniile programului. Nu ne-am referit în mod specific, nu m-am referit la regulile pentru universități, însă evident că modernizarea universităților e foarte binevenită, e un proces în curs. Și apoi doamna Thompson mi-a pus câteva întrebări în legătură cu definiția industriei. Noi nu ne referim la industria prelucrătoare, ci Wirtschaft. Sau nu știu ce ați spus în germană, dar în orice caz uh, e un concept mai vast. Și ați făcut și câteva comentarii cu care sunt întru totul de acord. Transferul de cunoștințe înspre IMM-uri e foarte important și uh, Uh, avem și părți din uh, aceste program Eurostars, de exemplu, care pot fi foarte utile în ce privește asistența acordată IMM-urilor. Mulțumesc! Liebe Kollegen, liebe Kollegen, no? Stimați colegi, vă rog, am să vă rog să porniți microfonul. Nu cred că ar trebui să a, a, punem la un loc cele două discuții. Aici vorbim despre rezultatul acestei evaluări și următoarea discuție se referă la propunerea parlament, a, raportorului Parlamentului cu privire la această evaluare. Cred că s-ar crea o confuzie dacă le-am discuta împreună. Am putea să trecem imediat la discuția cu privire la propunerea domnului Odi, pentru că altfel s-ar putea să nu mai ajungem să discutăm acest subiect. Nu e același lucru. Este corect. De aceea am și făcut această propunere. Uh, am șapte uh, intervenții și dacă le iau pe toate, uh, nu mai ajungem la raportul domnului Odi. Ori spunem, încheiem această dezbatere și trecem la următorul punct, și luăm intervențiile în, ce, în a doua dezbatere, vă întreb, uh, doamna Eck, domnul Enciu, domnul Van Nistelrooy, domnul Weber, uh, doamna Matias și doamna Ticău, avem jumătate de oră timp, trebuie să ne decidem cum acționăm. E, putem să oferim un, un minut fiecăruia și poate reușim. Doamna Eck. Eu aș prefera să discutăm acest lucru la următoarea reuniune a coordonatorilor. Cei care sunt ultimii pe listă ar putea să aibă și ei lucruri de spus, la fel ca și cei de pe primele locuri și este datoria dumneavoastră să vă asigurați în calitate de președinte că timpul de intervenție este împărțit în mod echitabil să rămânem uh, pe un ton prietenos, uh, spune domnul președinte. Eu îmi dau silința. O parte dintre dumneavoastră vine cu întârziere, o parte dintre dumneavoastră nu are niciodată timp și toată lumea dorește să schimbăm ordinea de zi după programul fiecăruia. Îmi pare foarte rău, dar eu nu am soluții. Toată lumea are idei despre cum putem face o nouă audiere, dar când o organizăm nu vine nimeni. Îmi pare rău că trebuie să o spun foarte clar, trebuie să Uh, decidem ce fel de uh, ordine a intervențiilor avem. Eu nu pot decât să, le, să iau intervențiile în ordinea în care au existat înscrierile. Are cineva o propunere mai bună? Dacă discut, continuăm acum, nu mai putem lua propunerea domnului Odi. Ori discutăm pe scurt, ori nu mai discutăm punctul Odi astăzi. Oricare dintre aceste variante uh, putem să o alegem. Eu v-am făcut propunerile, mai aștept și din partea noastră propuneri. Eu aș fi încântată să intervin pe ambele subiecte, dar aș vrea să și ascult prezentările în ambele cazuri. Also Vorschlag. I think we should postpone. I am a shadow rapporteur of the OD report. Eu sunt raportor din umbră la raportul OD și cred că ar trebui să îl uh, amânăm, pentru că discuția pe care o ducem acum este foarte importantă, mai ales pentru elementele care vor fi în uh, raport. Bun. Încercăm să continuăm și poate totuși reușește toată lumea să intervină foarte uh, scurt. Doamna Țicău, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și să mulțumesc domnului uh, Anerberg pentru uh, prezentarea făcută. Este important să reducem birocrația și este important să investim mai mult în cercetarea aplicată. Acestea sunt două elemente de bază privind programul cadru 7 de cercetare. Uh, un al doilea punct. Am fost uh, acum câțiva ani evaluator uh, nu pentru FP7, ci pentru FP5. Și una dintre concluziile mele este, a fost aceea că nu se poate compara contribuția financiară, deci cofinanțarea pe care o poate asigura un IMM cu acea contribuție financiară propusă de o companie mare. Și de aceea Uh, consider că neputând asigura același nivel de cofinanțare nu ar trebui să fie depunctate proiectele care sunt propuse de imm pentru că riscăm ca un proiect propus în principal de imm uri să fie devansat ca punctaj de un proiect propus de întreprinderile mari care pot asigura o parte mai substanțială de cofinanțare. Uh, de aceea aș veni și cu o propunere. Pe viitor, ca să avem o cotă aparte, un minim de 40% din uh, fondul pentru programul cadru de cercetare dedicat doar IMM-urilor, astfel încât ele să poată concura în mod egal între ele. Uh, un al treilea punct se referă la sursele diferite de finanțare la care au acces diferiți beneficiari ai uh, proiectelor de cercetare și fiecare sursă de finanțare vine cu criterii diferite de evaluare și cu proceduri diferite asta înseamnă că pentru un beneficiar acesta va fi obligat să cunoască toate procedurile toate criteriile de evaluare pentru diferite surse de finanțare ceea ce înseamnă costuri suplimentare pentru acel beneficiar de multe ori imposibilitatea de a sesiza diferite oportunități uh, și timp pierdut. De aceea aș veni cu o propunere și cred că este obligatoriu să încercăm să avem o convergență a criteriilor de evaluare și a procedurilor. Vă mulțumesc! Lena Eck. Lena Eck. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să felicit grupul de experți pentru calitatea acestui raport. Cred că este unul dintre cele mai importante documente pe care le-am avut uh, de foarte mult timp în, acest, în această comisie. Și cred că va fi important uh, și pentru revizuirea intermediară pentru programul cadru 7, dar și pentru planificarea programului cadru 8 când este vorba de coordonarea între cadrul de cerceta, ă, cadrul, programul cadru și alte instrumente, cum ar fi fondurile structurale, eu cred că responsabilitatea este în mâinile comisiei. Aș dori să rog comisia să vină cu propuneri pentru a vedea cum se poate asigura coordonarea în domenii precum finanțare, ă, candidaturi și alte aspecte practice care ar putea ă, constitui baza pentru cooperare. La ora actuală, instrumentele birocratice nu sunt uh, coordonate uh, și cred că acesta este uh, responsabilitatea diferitelor direcții generale și ale Comisiei. În ceea ce privește sub, uh, ratele de succes și de eșec, mi se pare foarte interesant. Cred că Digi Research ar trebui să comunice Uh, nu numai uh, povești uh, în care, nu numai situații în care s-a ajuns la succes, ci și eșecuri. Pentru că trebuie să știm ce rezultate au fost obținute, ce rezultate au fost generate de către aceste programe. Și este practic imposibil să găsești această informație chiar dacă mm, petreci câteva zile întregi pe internet sau întâlnindu-te cu persoane responsabile. În al treilea rând, noi instrumente – o problemă cu te uh, inițiativa tehnologică comună este că încearcă să rezolve un eșec anterior. Acest lucru înseamnă că a fost creat ca un instrument nou, dar este blocat de reglementări administrative și este păcat. Ar putea funcționa eventual un moratoriu, dar motivul pentru care se dezvoltă noi instrumente este pentru că nu avem puterea să schimbăm lucrurile care nu funcționează și, practic, oamenii încearcă să găsească noi lucruri. Nu cred însă că moratoriul este uh, cel mai, uh, cea mai bună soluție. În al patrulea rând, în ceea ce privește participarea, mai ales din partea industriei, vedem că nivelul participării din partea industriei scade cu fiecare program cadru. Uh, dacă ne uităm la finanțarea totală în cercetare și inovație și comparăm Europa și Statele Unite, banii publici sunt cam la același nivel, dacă ne uităm la toate nivelurile politice uh, în cele două uh, regiuni. Dar dacă uh, vedem și banii privați, vedem că diferențele sunt imense. Deci aș vrea propuneri din partea Comisiei pentru a vedea cum să implicăm industria în programele de cercetare, pentru că altfel nu vom putea obține niciodată excelența adevărată. În ceea ce privește problemele de gen, trebuie să urmăm deciziile pe care le-am luat. Este jenant faptul că nu putem să respectăm aceste principii, iar acest lucru ar trebui să fie luat în considerare când este vorba de auditare. În ceea ce privește articolul 185, eu am negociat programul bonus, așa nume, cercetarea pentru Marea Baltică. Mult din, multe lucruri din ceea ce am spus uh, când am uh, negociat uh, cerul nepoluat uh, se referă la acest articol 185, este vorba de eficiență și eficacitate. Iar apoi Uh, comentariul cu privire la sistemul de comercializare a cotelor de emisii. Uh, ultima dată când s-a discutat acest subiect a existat o declarație din partea Comisiei și a Consiliului, conform cărea jumătate din uh, fondurile obținute din licitările acestor cote ar urma să fie cheltuite pentru cercetarea în domeniul cercetării în domeniul ecologiei și sper că se va respecta această declarație. Putem numai să analizăm cele două uh, comunicări ale Comisiei de marți, una pe în ceea ce privește energia, eficiența energetică și uh, cealaltă cu privire la foaia de parcurs pentru 2050. Vă mulțumesc. Enciu. Domnule Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc și eu invitatului nostru pentru raportul întocmit și pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o aici. Datorită faptului că marea majoritate a lucrurilor au fost puse deja aici, nu are rost să repet și mă, mă voi referi la un singur aspect, un lucru care personal pe mine și nu numai pe mine mă doare asupra Uh, existenței acestui mare decalaj între cele statele noi membre și celelalte mai vechi în Uniunea Europeană în privința participării la aceste programe de cercetare. Eu aș ruga invitatul nostru, dacă este măsură, să ne spună uh, cum crede dânsul că ar trebui uh, eliminat acest decalaj și dacă poate știu eu datorită faptului că o mare o parte din guvernele acestor state membre nu sunt interesate sau poate nu au voința să înțeleagă faptul că cercetarea, inovarea poate fi o cale importantă de reducere a sărăciei și de a dezvoltării economice, mai suntem în măsură să sprijinim aceste state noi membre în uh, acest domeniu al cercetării. Există un mare decalaj, în primul rând, în infrastructură. Această infrastructură în cercetare a fost distrusă în perioada de tranziție. Uh, ce mi se pare foarte deranjant este faptul că, din punct de vedere al potențialului uman în cercetare și uh, în știință, există în uh, aceste state membre, există un mare potențial și, din păcate, el nu este atras în Uniunea Europeană, în celelalte state membre și vă dau exemplu României, unde marea majoritate emigrează în Statele Unite pentru a munci și a face lucruri bune în cercetare. Vă mulțumesc! Herr von Nistelrooy. Domnul Van Nistelrooy. Vă mulțumesc, domnule președinte. Apreciez și eu foarte mult propunerea uh, de evaluare pe care am uh, primit-o și um, am uh, fost de acord, de asemenea am apreciat componența acestui grup de experți. Nu ați uh, explicat uh, de ce uh, grupul dumneavoastră de experți era compus astfel. De ce s-au ales numai țări care aveau ieșire la mare, mare pentru că atmosfera de pe malul mării este mai propice evaluării programelor de cercetare? Mi se pare un pic ciudat. Uh, E vorba numai despre țări de pe malul Mării Nordului, a Mării Baltice, de pe malul Atlanticului. Uh, era un fel de uh, club. Cum de s-a ajuns la așa o alegere a uh, țărilor de origine a experților? sau poate că era și o chestiune de solidaritate geografică. Deci eu mi-aș dori să ne spuneți câte ceva despre această componență, găsesc eu, dezechilibrată a, a grupului dumneavoastră. Apoi, în ce privește a, acest instrument GTI-urile, aceste inițiative comune tehnologice, după părerea mea, el ține mult prea mult de competența comisiei și comisia are un cuvânt prea greu de spus în acest sens. În plus, găsesc că nu folosim destul de mult fondurile uh, regionale pentru proiectele de uh, construire a infrastructurilor. 46 de miliarde sunt consacrate cercetării și infrastructurilor din fondurile structurale pentru această uh, perioadă de programare. Ați ținut cont și de aceste um, aspecte? Aveți cifre concrete? Oare nu uh, ați evaluat fondurile care au fost cheltuite și care proveneau numai dintr-o singură sursă? S-a vorbit despre facilități uh, de finanțare pentru cercetare, a fost menționat numele Băncii Europene de Investiții, dar eu am senzația că au existat multe idei care nu au fost puse în aplicare și cum putem să explicăm acest lucru. Doamna Ford, acum are cuvântul. Um, thank you. Um, thank you for starting by speaking about... Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ați început să vorbiți uh, despre excelență, pentru că am văzut o serie întreagă de programe excelente uh, finanțate prin acest program. Este reprezentativ pentru ceea ce mi se pare mie că ar trebui să fie locul Europei la nivel mondial, pentru că la ora actuală riscăm să devenim mai puțin competitivi dacă nu acționăm. Vă mulțumesc și pentru faptul că încercați să ne atrageți atenția și să ne faceți să ne concentrăm asupra marilor provocări. Simplificarea este un element cheie și nu pot să vă spun cât este de frustrant uh, pentru noi, cei care am lucrat la raportul doamnei Carvalho și am venit cu recomandare după recomandare cu privire la simplificare, pentru ca aceasta la final să nu aibă loc. Iar motivul este că în, pe măsură ce facem simplificări, în același timp creăm noi obstacole. De ce nu participă IMM-urile? Pentru că este prea complicat. Pentru că lumea științei este uh, foarte mică și toată lumea știe când cineva a dat faliment din, mo din motivul că nu i-a venit grantul la timpul uh, promis. Apoi, uh, problema uh, EU, statelor EU12. Uh, în țara mea, care este în afara zonei euro, avem probleme cu valuta, cu schimbul valutar. N-ar fi o, N-ar fi o problemă dacă oamenii ar putea să-și uh, utilizeze propriul sistem de contabilitate, dacă li s-ar uh, facilita aceste lucruri. Pentru mine facili, uh, simplificarea este un aspect cheie. Mă întreb dacă nu există un compromis cu, priva, cu privire la acest uh, risc tolera, uh, tolerabil la, pro, la uh, proiecte mici ar, trebui, ar putea să existe o marjă de eroare mai mare, dar dacă proiectul este foarte mare, bineînțeles că nu ne putem asuma același risc, dar poate se poate ajunge la un echilibru cu privire la acest uh, factor de risc. Pentru că, da, 4% sau 50 de miliarde sunt foarte mulți bani. Mi se pare foarte important să ajutăm inovația, dar este dificil în unele țări. Mă întreb dacă nu se datorează acest lucru faptului că Banca Europeană de uh, Investiții se axează mai mult pe um, statele din zona euro. Sau poate nu există suficientă comunicare în statele membre. Știu că în statul meu membru comunicarea Băncii Europene de Investiții este deficitară. Ar fi un mod de a oferi posibilitatea celor care doresc să obțină bani să îi solicite. Da, trebuie să ne asigurăm că țările care nu au atâta cercetare uh, să își construiască capacitățile și să um, înlăture blocajele. Și cred că s-ar putea utiliza fondurile structurale în acest sens. Însă acesta nu este un fond structural, este un fond pentru a promova excelența și inovația în cercetare pentru a face ca Europa să fie pe locul întâi la nivel mondial. Și aici nu trebuie să facem compromisuri. Putem să lucrăm împreună cu fondurile structurale, dar banii trebuie în continuare să meargă către cea mai bună cercetare. Raportul cred că este unul bun, dar trebuie să fim uh, optimiști și să vedem cu ochi buni ceea ce într-adevăr am realizat. Domnul Weber. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă concentrez asupra unui singur punct care deja a fost evocat. Însă vreau să prezint lucrurile într-o lumină diferită. Oare am putea să reparăm defectele sistemului nostru, uh, complexitate, uh, faptul că totul este foarte complex și foarte lent. Deci nu am putea să simplificăm lucrurile păstrând aceleași structuri. Am citit cu mare interes raportul colegului meu, profesor Yves Mini care vorbește tocmai despre aceste aspecte și el propune o reformă structurală. Nu știu dacă uh, ideile sale sunt uh, realiste. Este un raport despre Consiliul European de Cercetare și el propune ca acest Consiliu European de Cercetare, care este o agenție executivă, să fie transformat într-o entitate juridică independentă, cu o putere de decizie reală și care să se ocupe și de strategia uh, științifică și de uh, gestiunea administrativă. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră despre raportul uh, profesorului Mini și dacă ați putea să-mi spuneți în ce fel structurile ar putea să fie reformate. Dacă ne mulțumim numai cu măsuri punctuale, nu cred că vom reuși să trecem peste obstacolele majore care persistă de mult timp și pentru înlăturarea cărora uh, nu am reușit să facem mare lucru. Mulțumesc. Domnul Ma doamna Matias. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să îi mulțumesc domnului raportor pentru acest document. Cred că este foarte importantă această evaluare intermediară a programului cadru. Și nu numai pentru că vorbim despre cel mai mare program de cercetare la nivel mondial, ci și din multe alte motive. S-au mai spus multe lucruri, nu le voi repeta, însă aș dori să fac unele observații. În primul rând, în ceea ce privește simplificarea. Și în ceea ce privește diversificarea diferitelor instrumente. Eu am participat la proiecte din cel de-al cincelea, al șaselea, al șaptelea program cadru. Și mi se pare că une, și uneori ne-am simțit ca niște cobai. Îmi cer spune că spun asta, că spun asta dar uh, Așa ne-am simțit pentru că de fiecare dată se uh, inventau noi instrumente. Pe de altă parte, am și uh, dus la bun sfârșit foarte multe proiecte bune. Și doamna Carvalho a spus asta, că este foarte, a spus că este foarte important acest lucru. Încă unele puncte de ordin general. Nu putem să uităm că este vorba de un program de cercetare european și de un program cu finanțare europeană. Însă, un, de multe ori există diferențe în uh, cadrul spațiului uh, european de cercetare. Am văzut acest lucru în cel de-al șaptelea uh, program cadru cooperare, um, programul pentru persoane, la programul capacități. diferențele din interiorul Uniunii Europene sunt foarte greu de contabilizat. Și despre asta este vorba când vrem să avem cooperare. Putem să fim competitivi la nivel mondial dacă trecem dincolo de diferențele la nivel intern. În unele uh, locuri, în unele țări, investițiile sunt de 1%, în alte țări sunt de dacă vrem să fim printre... Dacă ne uităm la lista celor care participă cel mai mult, vedem că există anumite țări și anumite universități care sunt mai bine reprezentate sau poate anumite întreprinderi și de cele mai multe ori sunt aceleași state membre, Germania, Franța, uh, Regatul uh, Unit. Portugalia însă nu face parte din uh, primele 50 de țări uh, în ceea ce privește finanțarea cercetării. Apoi, un alt punct. Nu suntem pe cale să creăm mai multă coeziune în Europa cu acest instrument și asta este și coeziunea este atât de importantă în Europa totuși. Este vorba de oameni. S-au întreprins multe eforturi, mai ales în ceea ce privește mobilitatea. Sau prin intermediul unor instrumente precum Marie Curie. Acestea sunt instrumente bune. Însă, nu sunt instrumente pentru consolidarea unei cariere uh, de cercetător. Pentru că munca de cercetător este în continuare una care se află pe teren nesigur. Avem și o bază de lucru diferită și aici există multe diferențe. Încă o observație are de-a face cu prioritățile. Definiția priorităților, bineînțeles, este motivată politic. Însă, acest lucru nu trebuie să însemne că nu putem face o evaluare. În programul cadru trebuie să vedem dacă prioritățile stabilite politic au dus la rezultatele dorite. de exemplu, la un moment dat s-a finanțat foarte mult o anumită tehnologie, apoi s-a oprit, apoi s-au investit în nanotehnologii, s-a oprit și investiția în acest domeniu. Este vorba de priorități politice, dar avem nevoie de informații din care să putem afla cum uh, s-a desfășurat evaluarea și care au fost rezultatele au fost uh, stabilite, au fost uh, atinse obiectivele prin acele uh, priorități? Acest lucru aș dori să îl spun și domnului Odi. Este foarte important să spun că în cei doi ani care ne-au mai rămas, trebuie să ne ocupăm și de criza economică. Am să-l rog pe domnul Annenberg uh, să încerce să ne răspundă, pe scurt. Domnul președinte mi-a spus să nu vorbesc mai mult de patru minute. În primul rând, doamnă Țică, în ceea ce privește IMM-urile, Până acum, criteriile sunt mai favorabile pentru IMM-uri, pentru că acestea pot primi 75% finanțare, pe când marile companii primesc 50%. Apoi se pune întrebarea dacă ar trebui să existe programe speciale pentru IMM-uri. Eu sunt relativ sceptic în acest sens. Cred că aici este important să existe cooperare între universități. Universități, mici întreprinderi și mari întreprinderi. Doamna Eck a avut unele întrebări adresate comisiei, a avut una și pentru mine, care se referă la uh, inițiativele comune. Ei bine, eu cred că dacă am avea același set de reguli, am uh, putea să obținem niște rezultate foarte utile participarea industriei ar putea să scadă, nu știm exact câți bani sunt investiți, dar s-ar putea să fie cazul. Domnul Enciu s-a referit la decalajul între uh, vechile și noile state membre. În primul rând, statele membre trebuie ele să ofere prioritate cercetării și apoi se pot folosi fondurile structurale pentru a crește capacitățile. Domnul Van Nistelrooy s-a referit la compoziția grupului nostru de experți. După cum ați putut vedea, este un grup uh, nordic, dar unele nume uh, sunt înșelătoare. Doamna Susana Boras, care lucrează la Copenhaga, este, este din Spania. Dar, da, există un dezechilibru. Am să vă explic ce s-a întâmplat. În primul rând, când mi s-a cerut să-mi asum această sarcină, am spus, pe mine nu mă interesează cine face parte din acest grup. Înțeleg că din partea comisiei vin uh, o serie întreagă de criterii uh, ce țin de gen, de distribuția nord-sud și așa mai departe. Dar important este că urma să avem șapte reuniuni și eu am insistat ca cei care participă să fie prezenți cel puțin de 5 ori. Și cu acest criteriu am pierdut foarte multe persoane. Cum am remediat situația? Au existat experți uh, uh, care au ținut locul celorlalți din Ungaria, din Franța și așa mai departe. Am fost deschiși, complet deschiși față de oricine din Europa care avea un punct de vedere de exprimat. Deci v-aș spune că și dacă pare o compoziție dezechilibrată pe hârtie, uh, Trebuie să vă spun că am lucrat cu maxim de transparență, am ascultat tot ce ni s-a spus, am citit orice propunere, orice e-mail care a venit de oriunde. Deci, cred că acest raport este, acest raport este echilibrat. Unele mici uh, comentarii cu privire la uh, infrastructură și facilitatea de finanțare a partajării riscului. Interesant în această evaluare și în recomandările noastre este faptul că noi credem că această facilitate ar putea să joace un rol foarte important când este vorba de finanțarea infrastructurii în Europa și credem că nu a fost suficient utilizată. Doamnă Ford, sunt de acord cu ceea ce spuneți în ceea ce privește simplificarea. Nu pot să comentez cu privire la uh, propunerea dumneavoastră, dar este una interesantă în ceea ce privește facilitatea pentru partajarea riscurilor, nu știu care este situația în anumite state membre, probabil cei care se ocupă de această facilitate v-ar putea uh, răspunde, dar vedem că sunt foarte puține IMM-uri care participă la, această, la acest program. Domnule Weber, cred că putem să simplificăm și să păstrăm structurile. Dacă ar trebui să facem ca Consiliul European de Cercetare să fie mai independent? Nu știu, nu, am, nu avem comentarii cu privire la asta. Am spus doar că munca acestui Consiliu este de, mare cali- de înaltă calitate. Doamna Matias, bineînțeles există diferențe foarte mari în interiorul Europei. Dacă ne uităm la primii 50 de participanți, sunt din anumite zone din Europa. Cred că am putea să revenim acum la această întrebare. De ce s-a pornit uh, programul de cercetare, al șaptelea program de cercetare? Bineînțeles, pentru cercetare și pentru excelență, dar tocmai și pentru a stimula uh, competitivitatea, dar și coeziunea. Nu trebuie să uităm asta. Domnule Anerberg, vă mulțumesc foarte mult, în primul rând pentru prezență, în al doilea rând pentru faptul că ne-ați oferit informații atât de detaliate. A durat uh, mai mult decât ne-am așteptat, dar acest lucru arată și că am avut nevoie de informațiile pe care ni le-ați oferit. Vă mulțumim foarte mult. Cu aceasta încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc și colegilor. Am înțeles, doamnă Ford, că nu sunteți aici marți, când trebuie să discutați punctul dumneavoastră de pe ordinea de zi. Asta ar însemna că putem discuta mâine raportul ODI, dacă sunteți de acord, și să avem uh, miercuri punctul doamnei Ford. Dacă toată lumea este de acord, din regulă, dacă trebuie să discutăm, atunci nu mai schimbăm nimic. Eu propun următorul lucru. Pornesc de la premisa că mâine, în locul raportului doamnei Ford, vom discuta raportul domnului Odi, care era uh, pre, uh, prevăzut acum, și miercuri discutăm uh, raportul doamnei Ford. Toată lumea este de acord, nu are nimeni rețineri. Nu știu la ce oră exact va putea interveni, vom discuta acest raport, depinde câtă lume intervine înainte. Doamna Ford, eu sunt uh, foarte flexibilă, dar nu n-aș fi putut veni înainte de ora 12 mâine, pentru că sunt la reuniunea cu parlamentele naționale și cred că trebuie să respectăm parlamentele naționale. Nu vreau să fug de ei. Mi s-a părut că raportul meu ar fi putut fi mai devreme, dar dacă este timp uh, să ne luăm timpul pentru acest raport și îmi spuneți pe măsură ce evaluează ordinea de zi cum se poate. Dar dacă toți raportorii din umbră sunt disponibili miercuri dimineață, poate e mai bine. Eu pornesc de la premisa că secretariatul îi va informa pe toți că s-a modificat uh, ordinea de zi. Este o modificare care nu s-a făcut la început, deci trebuie să fie informați toți. Deci că mâine se va discuta raportul ODI și punctul, la punctul 12 și când uh, va fi discutat raportul doamnei Ford miercuri dimineața. Toată lumea este de acord. Vă mulțumesc, închei această sesiune și îi rog pe coordonator să rămână în sală.